Thank you, friends, for being here. Bună dimineața, vă mulțumesc, stimați colegi, că vă aflați în sală și începem chiar acum cu punctul 4 de pe ordinea noastră de zi și anume coordonarea sistemelor de ajutor social. Sper că fiecare dintre dumneavoastră vă veți implica la această dezbatere importantă. Voi începe prin a-i da cuvântul domnului Balaș, care e raportor. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, stimați colegi. De când mă ocup de acest raport, am făcut următoarele. În ceea ce privește metodologia, m-am întâlnit cu diferite părți interesate, am mers la Varșovia, în primul rând, pentru a discuta cu autoritățile uh, de la guvernare, dar și cu sindicatele, cu reprezentanții antreprenorilor. Apoi am mers la Berlin, unde am avut același tip de reuniune și am discutat, bineînțeles, cu foarte mulți reprezentanți din partea guvernului, însă și cu confederații sindicale, am discutat și cu reprezentanții antreprenorilor și la Bruxelles și la Strasbourg. Strasburg. Apoi am redactat această primă propunere de raport pe care aș dori acum să vă prezint. A, vom începe munca cu raportorii din umbră și îmi propun să mă întâlnesc cu acești raportori din umbră, unul câte unul, pentru a ști care sunt primele lor impresii și apoi vom începe prima noastră reuniune comună astfel încât să avansăm pe dosar așa cum putem. Ritmul de muncă pe același subiect la Consiliu între șefii de stat și de mm, guvern e un lucru pe care îl urmărim. Propunerea de revizuire din decembrie 2016 își dorește să ajute la mobilitatea persoanelor fără să-și piardă drepturile atunci când se deplasează prin Uniunea Europeană bineînțeles vizate Uniunea Europeană, dar și Islanda, Liechtenstein și Elveția și Norvegia. Să continue toate aceste persoane să se bucure de ajutorul social atunci când trec dintr-o legislație națională în cealaltă. Așa că vorbim de coordonare, nu vorbim încă de armonizare, unii se bucură, unii sunt triști, însă vorbim de coordonare, acest subiect ne preocupă astăzi. Comisia Europeană dorește modificări în ceea ce privește coordonarea pentru ajutorul de șomaj. E un, un subiect care a fost dezbătut câteodată între noi, mai ales pentru salariați. E o primă îngrijorare aceasta legată de șomaj. Este lucru care îi preocupă cel mai mult. În ceea ce privește șomajul, o persoană care merge să-și caute un loc de muncă în străinătate trebuie să-și conserve dreptul de a primi ajutor de șomaj pentru o vreme de 3 până la 6 luni în propunerea comisiei atunci când se mută într-un un alt stat membru. Cu se poate extinde această perioadă. Există o posibilitate ca fiecare stat să o facă dacă își dorește. În ceea ce mă privește pe mine, eu sunt pentru această propunere și Studiile realizate de comisie în ceea ce privește transpunerea acestui ajutor de șomaș pe un termen mai lung ajută o persoană să-și găsească un loc de muncă. Deci există o legătură în ceea ce privește durata acordării ajutorului de șomaș și găsirea unui loc de muncă. Dacă ne dorim să existe o căutare activă a unui loc de muncă, se pot utiliza acestea. Statul membru unde a avut loc ultima dată activitatea acelea care solicită un loc de muncă este cel care trebuie să ofere aceste ajutoare pentru o lună, trei luni. Aceasta este propunerea comisiei. Dacă nu, statul de muncă, statul uh, membru în care și-a făcut toată activitatea va trebui să o facă. Eu aș insista pe faptul că această totalizare e un principiu de bază din legislație, așa cum apare și în studiul Parlamentului European de săptămâna trecută. Eu propun ca acest termen de 1-3 luni să fie redus la o lună, și anume, persoana, și anume perioada minimă pentru totalizare pentru o persoană și în ultimul stat membru în care a avut activitatea. pentru că altfel măsurile ar merge mult prea departe decât ar trebui. Un al treilea subiect pe care voi insista, pentru că nu prea e discutat între noi, pentru foarte mulți dintre muncitori, muncitorii fronta, din zonele de frontieră. Propunerea Comisiei Europene arată în felul următor. Statul membru unde a avut loc ultimul loc de muncă este cel care trebuie să dea ajutoarele de șomaj acestor lucrători dacă aceștia au avut o activitate timp de două luni. Sub două luni, statul de reședință e cel care trebuie să plătească. Peste două luni, statul în care se muncește. ar părea corect ca statele membre care plătesc ajutoarele sociale sunt cele care trebuie să plătească și șomajul în timp ce există aceste drepturi în cauză. Cu această propunere, cineva care a lucrat mai mult de 2 luni într-un într stat, e în șomaj, acesta poate, atunci când caută un loc de muncă, și să fie supravegheat acest lucru în, lucru în locul în care a trăit. Însă dacă locuiește într-un alt stat, atunci ce ar trebui să facă? Ar însemna că trebuie să meargă în acel stat în care a lucrat, dar nu locuiește, ceea ce ar însemna o problemă socială, dacă are resurse scăzute, apoi o problemă lingvistică, pentru că probabil nu vorbește acea limbă, și apoi intervine și uh, varianta juridică. Când se află în fața unui tribunal, nu cunoaște limba statului membru, e foarte greu să își apere drepturile. Înțelegem propunerea făcută de comisie aici, însă trebuie să îi se ofere mijloace practice, astfel încât să existe o cooperare foarte bună între autoritățile administrative și termen de povară administrativă, totul să se poată face în țara de reședință a solicitantului de loc de muncă. Un alt subiect, care e un subiect complicat astăzi, pentru că Consiliul merge repede pe subiect, are de-a face cu un capitol specific cu privire la uh, ajutorul pe lungă durată, în ceea ce privește ajutoarele de sănătate. Eu sunt mai degrabă pentru această inițiativă și anume un capitol specific pentru îngrijiri de lungă durată. Partenerii sociali lucrează împreună cu organizațiile din administrație. Partenerii sociali sunt un element foarte important, trebuie să fie ascultați și să colaborăm cu ei. Apoi, important sunt și reprezentanții bolnavului în cauză sau diferitele organizații din sănătate, care trebuie să conlucreze cu toții pentru elaborarea acestei liste. Însă aceasta nu va fi o listă birocratică fără să se intre în dialog cu partenerii sociali. Așa ceva ar fi foarte periculos. Și apoi mai există propunerea Comisiei de a include și jurisprudența existentă a Curții Europene de Justiție în ceea ce privește muncitorii non-activi și sistemele de ajutor social. Țin cont de această jurisprudență, însă consider că nu ar trebui să se procedeze așa cu decizie luate de curte până acum. Noi suntem legiuitori, știm că această curte de justiție europeană are un rol foarte important astăzi, dar după ce facem noi ce se poate face, noi sau Parlamentul, așa că nu cred că e rolul nostru astăzi să codificăm deciziile curții, chiar dacă contează această jurisprudență în legătură cu standardizarea procedurilor propuse de comisie în ceea ce privește formatul, împărțirea documentelor, determinarea situației în care aceste documente sunt livrate și modalitățile de a ajunge la aceste documente atunci când există o contestare din partea statului membru de ocupare. Trebuie să fie consolidată coordonarea între administrațiile competente. Și acest lucru se poate face dacă există termene de răspuns mai scurte, astăzi sunt mult prea lungi și astfel există probleme pentru administrații. Apoi, absența unui răspuns, un lucru care nu e normal, ar trebui să ducă la uh, următorul fapt. Dacă nu există un răspuns din partea autorității competente pentru un formular în ceea ce privește asigurările sociale, atunci autoritatea solicitantă a documentelor devine competentă. Nu putem să lăsăm să existe un vid juridic care să ducă la o, să spunem, anarhie juridică trebuie să fie optimizat schimbul de informații între administrații și protecția cetățenilor europeni și de aceea e important să se pună în aplicare o nouă rețea electronică pentru conectarea sistemelor de ajutor social ca cea care există în Belgia. Se existe un card electronic și un număr european de securitate socială. Sunt propuneri care sunt susținute de comisie cu acest card european cu care eu sunt de acord. E foarte importantă modernizarea documentelor, digitalizarea lor. Când am fost la Varșovia și la Berlin, vă pot asigura că dacă ar fi, dacă a fost să fie unanimitate măcar pe un punct, a fost pe acest punct și anume în secolul 21 în Europa nu putem să uh, continuăm să fim un continent pe care acest tip de documente nu sunt digitalizate. Înseamnă multe probleme, multă povară administrativă pentru autorități, așa că trebuie să ne modernizăm. Apoi, regulamentele aplicabile muncitorilor detașați, perioada minimă de afiliere la un sistem de ajutor social din statul de trimitere, apoi aceste documente de care e nevoie înainte de detașare, și apoi trebuie clarificate regulile și pentru muncitorii independenți și pentru persoanele pluriactive. Așa că propun dispoziții care să ajute astfel încât propunerile comisiei să nu ducă la diferite provocări de ordin practic, administrativ, lingvistic. Trebuie să fie clarificată competența serviciilor publice. cotizațiile sociale vărsate în timpul detașării. Pentru acestea propun amendamentul 54, remunerarea, așa cum ea definită în revizuirea directivei privind lucrătorii detașați, să fie dispoziția în conform căruia se calculează acestea. Astăzi nu este un lucru foarte exact, există interpretări diverse pe subiect. În amendamentul 25, modificări pentru articolul 16 care prevede acum faptul că statele membre pot să aibă derogații. Este un articol care e utilizat acum pentru o derogare de la perioada de 24 de luni prevăzută pentru detașare. Uh, în același timp, dacă statele membre își doresc să le dăm posibilitatea să stabilească de comun acord un regim comun pentru personalul detașat și persoanele pluriactive, astfel încât acest regim de, asigur, de ajutoare sociale să le fie mai favorabil. Adică înseamnă aici acea filiere la sistemele de ajutor social pentru cei pentru diferite tipuri de muncitori, însă în același timp, prin convenție bilaterale se poate merge mai departe, bineînțeles în sus, în ceea ce privește ajutorul social între două state care doresc să o facă. S-ar putea face niște exerciții în acest sens care ar fi utile pentru toată lumea. Scopul e coordonarea sistemelor de ajutor social în acest regulament și nu văd cine s-ar opune să existe această armonizare între sistemele de ajutor social dacă își doresc statele membre să o facă. Apoi, în ceea ce privește copii, o indexare pentru locul în care trăiesc acești copii. Și există situația în care acești bani vin într-un loc uh, diferit față de statul membru în care părinții trăiesc. De aceea e nevoie de modificări aici în funcție de locul de reședință al sistemului, al uh, familiei. Și aici e nevoie de aliniere pentru că sistemul este unul foarte greoi, cu multe dificultăți. În încheiere, discuțiile cu privire la această revizuire a regulamentului trebuie să țină cont de faptul că trebuie evitat un turism la locul de muncă, fraudele și așa mai departe. Există mai multe probleme. Pe de o parte, există multe state membre care au tendința să le acuze pe celelalte că fac turism social sau că resortisanții statelor lor practică acest tip de turism social. E un lucru foarte negativ pentru cei care vor să lucreze. Și apoi există anumite măsuri introduse produse care nu sunt neapărat de control, pentru că orice s-ar face, există aceste acuzații de protecționism social. Așa că trebuie să ieșim din această situație. Uh, din nou, nu cred că există diferențe opoziții între nord și sud, est și vest, ci ceea ce ne dorim să facem astăzi și acest raport poate să ajute la această construcție, e această mobilitate a lucrătorilor. Ei trebuie să fie protejați de oriunde vin sau oriunde merg și cred că asta corespunde spiritului european. Vă mulțumesc! Vă mulțumim pentru introducerea făcută. Acum îi voi ruga pe membrii comisiei să își restrângă intervențiile la două minute, două minute și jumătate, ca să putem să ne întoarcem să mai discutăm ceva ce nu a fost suficient de aprofundat. Și voi începe prin a-i da cuvântul domnului Schulz. în două, două minute și jumătate, dacă puteți. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc raportorului. Există multe aspecte pozitive în raport, de exemplu digitalizarea, un control sporit și coordonarea acestor sisteme de ajutor social sau că ar trebui să încercăm să luptăm împotriva fraudei pe formularul A1. Coordonarea sistemelor de ajutor social, stimați colegi, e un lucru foarte important pentru o piață internă care să funcționeze. De aceea nu trebuie să existe neclarități și viduri legislative și nici stimulente false în ceea ce privește migrația în sistemele sociale. Voi face referire la câteva dintre puncte. În primul rând, ajutorul de șomaj. Acest ajutor de șomaj nu trebuie să meargă mult prea departe și să fie îndepărtat de realitate, pentru că astăzi de multe ori lumea își caută pe internet un loc de muncă și apoi se mută în statul respectiv. Eu cred că nu trebuie să existe această, acest, acest prelungire ajutorului social la mutarea într-un alt stat membru, pentru că nu cred că ar ajuta foarte mult și efectele ar fi mici. Apoi, în cazul ajutorului de șomaj, după propunerea comisiei, lucrătorul trebuie să lucreze cel puțin trei luni într-un stat membru ca să poată primi ajutor de șomaj. Noi credem că această propunere e una bună și merge în direcția cea bună, pentru că e nevoie de acest interval și nu credem că ar trebui scurtați acest termen. Apoi, muncitorii de frontieră, transfrontalieri. Uh, după discuțiile auzite în ultimele zile în ceea ce privește acest ajutor de șomaj care să fie plătit de statul membru de reședință în celălalt, eu cred că nu e o idee foarte bună, pentru că controlele sunt greu de făcut în regiunile de frontieră și s-ar putea să se ajungă la pierderi. Un alt punct important, uh, cetățenii inactivi și accesul lor la ajutor social. Acest ajutor social pentru cei inactivi care nu au destul ca capital propriu, nu au asigurări de sănătate, merge împotriva jurisprudenței care există la Curtea Europeană. Trebuie să ne gândim la această codificare a tuturor hotărârilor luate de curte. Ajutorul de sănătate. Consider că e important să există coordonare și în acest domeniu la nivel european, însă în ceea ce privește un nou capitol sănătate, mie mi se pare greu de realizat așa ceva și trebuie să vedem dacă ce se poate face în acest sens. Un al patrulea punct uh, în ceea ce privește uh, banii pentru copii o indexare. Nu s-a discutat despre acest subiect în raport și e important să discutăm despre o aliniere a acestui tip de ajutor în statul de reședință al copilei, să asigurăm că există un tratament egal. Timpul meu aproape a expirat, însă vreau să vă spun că aș vrea să ne gândim la o clauză opțională pentru statele membre pe care ar putea să o introducă în ceea ce privește o asemenea indexare astfel încât să se ajungă la un rezultat și pentru acest um, ajutor pentru copii. E un lucru foarte discutat în statele membre. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim, doamna Stevens, are cuvântul. Dank u wel, voorzitter. Collega's, ik wil graag allereerst... Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, aș dori în primul rând să-i mulțumesc domnului raportor pentru munca făcută la acest dosar. Digitalizarea ne oferă posibilități pe care ar trebui să le folosim, mai ales în lupta împotriva dumpingului social. Frauda este o adevărată problemă, iar dialogul social nu este de ajuns statele membre trebuie să coopereze mai eficient și nu mai pot să accepte uh, comportamente frauduloase. Reducerea timpului de detașare la 2 ani este un subiect important în Flandra angajații nu mai sunt competitivi pentru că sunt mm, prea scumpi. Apoi, de exemplu, în sectorul construcțiilor se, trebuie să treacă 2 ani până să fie o asimilare la condițiile din statul gazdă, ceea ce trebuie evitat. În circulația liberă este o piatră de temelie în Europeană și mm, trebuie să fie apărată. De asemenea, piața unică trebuie să uh, fie menținută. Știm că cetățenii nu mai au încredere și avem un exemplu cu Brexitul. Considerăm că reformarea contribuțiilor sociale trebuie să fie o etapă în um, recâștigarea încrederii cetățenilor. Văd cu bucurie că um, Comisia vrea să uh, um, a, să rezolve problema turismului um, social, care e o problemă pentru toți cei care plătesc impozite, pentru că acesta periclitează securitatea socială. Contribuțiile, alocațiile sociale n-ar trebui să fie un cadou oferit celor care trec frontiera de îndată ce o fac. Trebuie să existe cel puțin trei luni uh, de lucru în statul um, gazdă înainte de a putea primi prestații, pentru că trebuie să existe legături suficiente cu statul în care ne aflăm. Că despre codificarea jurisprudenței e un lucru bun pentru cetățenii neactivi. Iar indexarea alocațiilor familiale nu își găsește locul aici. Vrem să știm dacă prelungirea exportului um, um, alocațiilor de șomaj, ajutoarele de șomaj, dacă, chiar va fi utilă. Nu cred că e o idee bună să vorbim despre o autoritate europeană și nici despre cardul european de securitate europeană. Dar, um, sigur, sunt dispusă să vorbesc cu raportorul, astfel încât um, să avem un raport um, Uh, clar, fără ambiguități și care să nu ducă la interpretări abuzive. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Harking, din partea ALDE. Mulțumesc, vreau să mulțumesc și domnului raportor, aștept cu interes o discuție constructivă. Câteva chestiuni specifice pe care vreau să le menționez la câteva dintre um, amendamente 5, 6, 7, de la 54 la, 50, la 61, raportorul deschide noi domenii care se leagă de coordonarea securității sociale și care sunt foarte interesante ca să așteptăm o propunere din partea Comisiei anul viitor care se referă la autoritatea europeană privind uh, munca și uh, numărul de securitate socială european. Deci e interesant, dar nu știu cum o să le gestionăm. De asemenea, la amendamentul 39 se creează două, nouă obligații, două obligații noi, ceea ce ar putea să um, um, anticipeze cumva, să vină prea devreme înainte de această propunere. E important, într-adevăr, să avem un sistem de rețele, dar nu de, pentru aceasta este sistemul acesta um, european, cât despre exploatarea ajutorului de șomaj, ajutorul um, um susținere o perioadă de șase luni cu o posibilitate de extindere. Noi considerăm că propunerea Comisiei este mai echilibrată, mai bazată pe realități și dă mai multă flexibilitate statelor membre. De asemenea, în ceea ce privește agregarea, uh, raportorul face o reducere de la 3 luni la o lună. Noi considerăm că 3 luni e mai proporțional, dar suntem dispuși să discutăm, să vedem dacă putem să găsim uh, o cale de mijloc. Cât despre statele gazdă, um, despre detașare, unele dintre amendamente sunt uh, un pic um, cam um, ambițioase și trebuie să ne gândim că echilibrul nostru este destul de uh, fragil. Trebuie să ne gândim, de exemplu, la eliminarea unei uh, trimiteri la 24 de luni, de exemplu, cât despre lucrătorii transfrontalieri. Unele dintre amendamente par să introducă conceptul unei jurisdicții tacite prin autoritatea care se la care se face cererea sau respingere tacită, cum se face la amendamentul 38. Am dorit să le discutăm. Cât despre persoanele inactive, am discutat că nu e rolul nostru să codificăm uh, jurisprudența CEJ, dar uh, statele membre au nevoie de sprijin. Deci, vrem să ne uităm la propunere, facem asta, dar cred că o eliminare completă ar fi exagerată. Cât despre îngrijirile pe termen lung, sunt în principiu de acord cu coordonare, dar în um, interesul mobilității intraeuropene trebuie să ne asigurăm că um, această propunere chiar ar duce la o coordonare a sistemelor de securitate socială, pentru că sunt diferite modalități de plată, um, fie cu bani pe șin, fie um, în natură, sau să avem nevoie aici uh, de un capitol separat. Și un um, comentariu general. S-a vorbit, uh, raportul a vorbit despre turismul pentru beneficii sociale. Dar trebuie să ne gândim că rata totuși este destul de mică, însă percepția este foarte diferită. Iar rolul nostru este acela de a închide orice fel de portițe de uh, scăpare și să se vadă că facem asta. Cred că în felul acesta s-ar elimina percepția foarte um, rar răspândită care, pe care o, o au oamenii, dar care nu se justifică atât de mult. Mulțumesc, Gabi Zimmer. Ja, von mir absoluter Da, și eu vreau să îl felicit pe domnul raportor pentru munca pe care a făcut-o. Cred că în ceea ce privește direcția, merge în direcția cea bună, e ceea ce grupul meu politic poate să sprijine, dar bineînțeles mai trebuie să discutăm pe punctele ca atare, să vedem dacă e nevoie de modificarea termenelor. Apoi, în ceea ce privește amendamentele la acest raportor, le vom analiza pe toate. Apoi, în ceea ce privește drepturile la ajutoare sociale, acesta este punctul important pentru noi și faptul că toți cetățenii europeni, indiferent unde se află în Uniunea Europeană, trebuie să beneficieze de ajutoare în caz de boală. Și dorim să ne asigurăm că nu se pierd aceste drepturi și asigurări. Așa că, în primul rând, lucrurile mai facile, banii în ceea ce privește alocațiile familiale, indexarea acestora. Nici comisia, nici raportorul nu-și doresc această indexare și noi o sprijinim, deși știu că e un lucru foarte controversat în Consiliu. Dar aici raportorul se bucură de sprijinul nostru. În ceea ce privește ajutoarele de sănătate, aici considerăm că trebuie menținut capitolul acesta în cadrul asigurărilor de sănătate. Avem nevoie de o definiție foarte clară ce înseamnă îngrijire și apoi și uh, ce fel de lucru ar trebui să uh, acopere statele membre și aici dorim să fie implicați și partenerii sociali și asociațiile din sănătate. Nu ne dorim să fie un capitol separat, separat acesta, ci să fie mențin, preluat în capitolul întâi. În ceea ce privește exportul ajutoarelor în alte state, există aici niște diferențe care trebuie să ne fie explicate, cum ar arăta situația și nu mă refer doar la statele din estul Europei, unde există alte sisteme de sănătate. În ceea ce privește lucrătorii detașați, Spre deosebire de raportor, eu așterge trimiterea la directiva privind detașarea. Drepturile sociale sunt uh, diferite, drepturile sociale diferite de acesta și nu cred că dacă se amestecă aici termenii se ajunge la o mai bună claritate juridică. Așa că eu consider că nu trebuie să fie pusă această trimitere în regulament. În ceea ce privește frauda cu formularul la 1, aici suntem de acord cu abordarea aleasă și anume al lupta împotriva acestui tip de fraudă. Însă considerăm că acel termen de 15 zile pentru autoritățile de la care se solicită informații și dacă ele nu o fac, atunci competența, bineînțeles, să fie transmisă autorității solicitante. E un lucru important pentru protecția socială a muncitorului detașat. Apoi, în ceea ce privește modificările propuse, eu cred că aici ar trebui să fie introdus și un termen de șase luni în ceea ce privește termenul care apare acum și care e la 24 de luni. Aș extinde acest termen nu doar pentru persoanele independente, ci și pentru lucrătorii normali. Acestea ar fi diferențele față de raportor în ceea ce privește ajutoarele de șomaj. Uh, acest element și chestiunea legată de protecția socială a oamenilor care nu sunt activi din punct de vedere economic. Acestea sunt punctele cele mai importante și mai controversate și ne întrebăm cât poate fi exportat acest ajutor de șomaj. Sprijinim raportorul și anume acest export și durata propusă, însă nu suntem de acord cu uh, adăugarea făcută de mm, raportor la articolul 65. Aici cred că mai avem încă de discutat. Agregarea în statele membre responsabile. Trebuie să ne asigurăm că încă din prima zi de lucru lucrătorul are drepturile de care are nevoie Noi sprijinim să nu se facă o codificare în ceea ce privește cei inactivi și vrem să ne asigurăm că cetățenii europeni europeni au acces și pot să plătească asigurări sociale în statul de reședință. Acestea au fost câteva puncte, restul le vom dezbate cu siguranță împreună cu raportorul și cu raportorii din umbră. Vă mulțumesc! Mulțumesc acum Jean Lambert. Mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc domnului raportor pentru raportul acesta. Vreau să menționez doar câteva aspecte unde grupul nostru încă mai discută, sigur, lucrătorii detașați, perioadele și cum se va potrivi toată această propunere cu legislația generală. Sigur, trebuie să ne gândim că un lucrător detașat poate să aibă o perioadă de la care să fie luată în considerare încă din prima zi. E vorba de perioade foarte scurte. Trebuie să ne gândim ce înseamnă până la urmă asta pentru drepturile individuale și ce înseamnă asta pentru agregarea acestora. Aș dori să încep cu principiul tratamentului egal. Avem preocupări legate de propunerea Comisiei când e vorba de codificarea jurisprudenței Curții de Justiție. În primul rând pentru că aceasta este instabilă în acest moment, că nu știm ce se va întâmpla cu hotărârile pronunțate. Unele dintre acestea ne-au făcut uh, referire la directiva privind libera cir circulație, deci încă nu e stabilă această jurisprudență. După aia, întrebarea persoanelor care sunt inactive economic, cine sunt acestea, mie mi se pare că în propunerea comisiei se încadrează cam multe persoane în definiția dată. Persoane care în mod normal nu sunt considerate să fie foarte uh, problematice în sisteme cum ar fi cercetători, pensionari și așa mai departe. Deci am dorit mai degrabă să păstrăm situația actuală decât să mergem pe calea propusă de comisie. Deși, sigur, putem să discutăm, să prezentăm argumente, dar suntem preocupați de faptul că jurisprudența în acest moment nu este stabilă, nu ne dă o direcție foarte clară și dacă ar fi o direcție, nu e una pe care să ne dorim, pentru că ni se pare că nu e în avantajul cetățenilor europeni. Referitor de la chestiunea legată de alocațiile familiale și pentru copii, um, noi ne opunem abordării propuse. Aș, m-aș referi la ce au spus și antevorbitorii cu privire la percepția publicului. În mare parte aceasta se bazează pe minciuni, pe mitologie, pe tot felul de diversiuni. Sunt perfect de acord cu Marian Harting care spune că treaba noastră este să combatem acest lucru, pentru că nu aceasta este realitatea. Și sigur, dacă ne uităm la uh, deficient, la portițe de scăpare, să ne uităm la cele care chiar au efecte, nu cele care uh, pres- uh, susțin anumite grupuri politice sau anumite ziare că au efecte, dar nu există dovezi foarte mari în acest sens. S-a făcut foarte multă uh, muncă în acest sens în statele membre și trebuie să ne concentrăm pe realitate și nu pe percepție. Este un lucru foarte important pentru noi. Referitor la mm, grijile pe termen lung, capitolul acesta care a fost menționat, aici știm că există câteva preocupări legate de prestatorii, să vedem dacă creăm un, un sector uh, separat, unele persoane nu o să fie acoperite, pe când dacă ne referim la un fel de mm, uh, alocație pentru invaliditate, s-ar putea să fie o chestiune un pic mai sigură. Vrem să mai detaliem această chestiune și în ceea ce privește chestiunile generale legate de acces la mm, ajutoarele de șomaj, 3-6 mm, luni se pare o perioadă rezonabilă. Acum mm, mai sunt chestiuni dacă să fie de la finalul unui întreg mandat de muncă, nu știu dacă avem probleme deocamdată, am susține mai degrabă, susține de asemenea în ceea ce privește cardul de securitate socială, mi se pare că e cam uh, timpuriu. Scuze, dar vorbiți de patru minute deja. Bine, atunci mă opresc. Mulțumesc. Cineva de la FDD este de față? Laura Agea nu este? Bine, apoi uh, doamna Joel Melan de la ENF. Aveți cuvânt. Mulțumesc. Doamne președinte, Mereu trebuie să laud uh, munca făcută, dar domnul Balaj nu să fie surprins de faptul că eu sunt de acord cu uh, perspectivele sale, mai ales uh, în ceea ce privește coordonarea sa, pentru că am avut um, aceste probleme de mai multe decenii, pe vremea când Europa națiunilor s-a construit, de fapt, în jurul protecțiilor um, sociale prin sisteme de tip Bismarck, um, lucru care s-a întâmplat foarte bine, cu, în armonie și um, apoi statele acestea au um, încheiat după aceea relații care au funcționat foarte bine, un sistem care se um, numește de tip recursiv. Însă trebuie să ne gândim la modul în care în acest moment afectăm uh, subsidiaritatea uh, statelor, pentru că deocamdată Europa Socială încă nu s-a întâmplat. Dar de ce avem un astfel de sistem? Dacă ne uităm la cifre, e vorba de o, un ansamblu foarte mm, uh, complex. Avem mai puțin de 300 de mii de persoane um, neactive și mai puțin de 200.000 de, de uh, lucrători transfrontalieri și la fel mai puțin de 200.000 de persoane cu uh, boli uh, pe termen lung. Aici, la această ultimă categorie, nu avem o definiție bună care să ne ducă și la o înțelegere corespunzătoare a îngrijirilor pe termen lung, care în Franța înseamnă 70% din bugetul pentru um, concedii medicale și ne întrebăm cum uh, putea persoane care nu contribuie să beneficieze de um, îngrijiri în state unde nu există um, mijloace să acopere aceste nevoi. Cât despre cardul de securitate socială, bineînțeles că ne opunem pentru că e vorba doar de un instrument în plus care să ne scaneze și care să ne cam uh, tragă uh, să să ne tragă una, pentru că nu găsesc alt termen. Ne opunem și articolelor 12 și următoarele care se referă la condițiile deosebite, care se referă la dreptul de muncă și dreptul de ședere, Acestea sunt foarte bine gestionate în fiecare stat membru și toate aceste dispoziții n-ar trebui să existe. Noi lucrăm cu plăcere cu domnul Valaș, dar trebuie să țină cont de remarcile noastre. Vă mulțumesc. Mulțumim. Acum am pe listă pe doamna Raj, doamna Zazloveca, Sander, domnul Marta, domnul Leonard și după aceea și eu. Doamna Ranche. După, după care închidem lista. Doamna Moran Chartier. Merci, Madame la Présidente. Je vais être rapide. D'abord, je voulais remercier Guillaume. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Voi fi uh, foarte succintă. Vreau să-i mulțumesc, doamne Balas. Este o muncă importantă, tehnică, esențială pentru participarea la construcția Europei sociale la care aspir uh, cu mare bucurie. Primul punct este că revizuirea acestui uh, regulament de coordonare de securitate socială este absolut esențială pentru a păstra libertatea de circulație efectivă a lucrătorilor. Asta este important pentru că este unul dintre fundamentele Europei și acest raport trebuie să îmbunătățească uh, libera circulație a cetățenilor, dar să și lupte împotriva abuzurilor. Nu să mai revin pe acest punct. Însă aș vrea să insist pe trei lucruri. Mai întâi, lupta împotriva firmelor fantomă uh, nu e tolerabil uh, și avem instrumentul în acest lege de a lupta cu acest flagel, cetățenii noștri nu cer și este datoria noastră să fim nemiloși cu aceste uh, companii de tip căsuță poștală. Și mulțumesc lui Ghiom că are aceeași poziție. În al doilea rând, problema Uh, lucrătorilor detașați cu transmiterea prealabilă a formularelor A1 de securitate socială și numărul de luni de la care lucrătorul intră în sistemul de securitate socială al țării uh, care îl primește, țării gazdă. Trebuie să ne armonizăm cele două texte, cele două directive, cea de care te ocupi tu, Ghion, și directiva privind uh, detașarea lucrătorilor, pentru pe care am început cu Agnes și cu dumneavoastră, doamna președinte, am început uh, așadar uh, trilogurile. Întărirea cooperării între statele membre este foarte importantă. Am totuși o întrebare pentru raportorul nostru. Da, el cunoaște poziția mea pe acest subiect legat de nevoia de a face parte timp de șase luni la sistemul de securitate socială a țării uh, de origine înainte de a putea fi detașat. Sunt de acord că această legătură e importantă, dar nu știu dacă aceste șase luni sunt pragul cel mai potrivit. Poate că ar trebui să ne mai gândim la asta. În fine, amendamentul 24 pentru jurnaliști este extrem de important. Corespondenții europeni care sunt la post într-un alt stat membru adesea sunt pur și simplu uitați din cauza naturii muncilor și a situației confuze între locul uh, de muncă și locul unde este află sediul uh, ziarului sau televiziunii la care lucrează. Deci cred că aici trebuie să clarificăm uh, această situație complexă. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Doamna Iaș Leveca, acum aveți cuvântul două minute și jumătate. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Eu mai întâi mult, mulțumiri pentru pregătirea completă și pentru rolul exemplar de raportor uh, pe care l-a îndeplinit. Cred că dacă toată lumea ar fi un raportor atât de bun ca tine, viața noastră ar fi mai ușoară. În ce privește politica socială, adesea ne bazăm evaluările pe percepții și nu pe date și pe, pe uh, statistici reale. Mulțumesc însă pentru abordarea ta schemele de asigurări sociale, beneficiile de securitate socială sunt foarte importante pentru cetățenii noștri. Prin urmare, ar trebui să acceptăm această responsabilitate și să găsim soluțiile potrivite. În ce privește beneficiile de șomaj, sunt de acord cu raportorul. Acestea ar trebui plătite în țara în care s-au plătit contribuțiile la fondul de șomaj. Raportorul sugerează ca beneficiile de șomaj să fie plătite pentru o perioadă mai lungă decât uh, doar 3 sau 6 luni. Raportorul consideră că beneficiile ar trebui plătite până când drepturile expiră. Sunt de acord. În timp, în ce privește cetățenii inactivi, sunt de acord că nu ar trebui să le limităm accesul la beneficii în uh, statul gazdă. Uh, Curtea de Justiție și-a dat avizul, situația juridică este clară, partenerii sociali au agreat. Mă bucură faptul că indexarea beneficiilor copilor a fost uh, abandonată. Nu ar trebui să existe nicio discriminare aici. Uh, primele și contribuțiile au fost plătite și drepturile acestora n-ar trebui să fie limitate. Acum, să trecem la lucrurile care sunt problematice. Uh, perioada de 24 de luni și ideea de a schimba această perioadă. Această perioadă pe să fie cât mai lungă, e în interesul angajaților. Altminteri, o astfel de persoană ar trebui să ceară beneficii de, legate de pensii uh, din mai multe țări ar trebui să gândim pe termen lung și termenul de 24 de luni ar trebui să rămână, după părerea mea. Parlamentul nostru are, Parlamentul Național are aceeași opinie. De asemenea, sunt împotriva unor cerințe care să afecteze mobilitatea, cum ar fi perioada de șase luni de cotizare în sistemul țării de origine, înainte de detașarea lucrătorului respectiv. definiția substituțibilități, posibilității de substituire. O persoană independentă, un, un lucrător independent nu poate înlocui o persoană salariată. E absurd, trebuie să găsim altă soluție. Mulțumesc, doamna Hode, două minute și jumătate. Mulțumesc, doamna președinte, spune doamna Sander. Vreau și eu să uh, salut uh, eforturile lui Ghion Balas și să-i mulțumesc uh, pentru că a integrat o serie de poziții care pentru noi erau importante. Aș vrea să revin la două subiecte. Primul, care mi-e foarte important și pe care a insistat și Ghiom, e situația lucrătorilor frontalieri. Dacă este evident logic și de înțeles ca statul membru care percepe cotizațiile sociale să fie același care trebuie să și plătească după aceea uh, beneficiile, ar trebui ca toți să dăm atenție specială acestor lucrători frontalieri care până la urmă sunt foarte mobili și care construiesc această Europa cotidiană pentru că eu o trăiesc uh, în regiunile lor mai mult decât în alte parte. Deci trebuie să găsim o soluție ca să ținem seama de dificultățile cu care se pot confrunta acești lucrători eh, frontalieri. Propun să mergem mai departe și să vedem că acești lucrători pot fi dependenți de un serviciu public, de proximitate, de un job de proximitate. Ce se prevede astăzi este că pentru un francez, de exemplu, există mulți în regiunea mea care lucrează în uh, Germania și că serviciul public să fie considerat cel din Germania. Asta pune probleme de limbă, de deplasare, de uh, înțelegere cu administrația. Deci sunt chestiuni extrem de complicate. Mă întreb dacă n-am putea să facem să crească puterea serviciilor de angajare care există deja în unele regiuni și care sunt transfrontaliere. Avem, de exemplu, în regiunea mea, mai multe uh, uh, așa numite pol amploa, deci organizații de uh, angajare a persoanelor care sunt franco-germane, poate că ar trebui să vedem cum putem să creștem puterea acestei rețele care să fie una transfrontalieră ca să ajute acești lucrători. Și încă un lucru, doamnă președinte, în ce privește aspectul digital. Eu sunt foarte entuziasmată de toate aceste propuneri. Cred că trebuie să facem progrese pe acest aspect digital, dar să avem grijă să nu dublăm lucrurile, pentru că avem foarte multe propuneri de agenții și de instrumente care ar putea la mea să se suprapună în activitatea lor. Mulțumesc, domnul Martin, aveți cuvântul, două minute și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, două întrebări domnului Balas. Începește lucrătorii uh, frontalieri. Întrebarea mea este pro domnul, pentru că eu trăiesc în Ot Savoia, lângă Elveția, 100.000 de de savoiari trec frontiera în fiecare, uh, în fiecare zi. Întrebarea mea se referă la locația de șomaj. Ați fixat un prag de 12 luni asigurarea de șomaj uh, a țării de uh, domiciliu se aplică sau uh, până în 12 ani și după aceea asocia, alocația țării de lucru. Problema cu Elveția este că Elveția nu face parte din Uniunea Europeană. Deci aș vrea să-mi explicați ce se întâmplă aici. Și a doua întrebare foarte precisă. Acest prag de 12 luni mi se pare un pic delicat dacă ne gândim la tratatul Roma 1 nu putem mai bine să lăsăm uh, alegerea lucrătorilor să aleagă asigurarea de șomaj care e cea mai favorabilă pentru persoana respectivă? Iată întrebările mele într-un minut și trei secunde. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Lenner, să aveți cuvântul două minute și jumătate. Da, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și raportorului pentru acest uh, dosar. Cred că provocarea reală este următoarea. Acestui text este următoarea. Dorim să evităm abuzarea sistemului de securitate socială, turismul de securitate socială, turismul social, dar, pe de altă parte, trebuie să fim și corecți față de lucrătorii transfrontalieri, ca ei să poată să aibă toate drepturile și șansele uh, atunci când lucrează peste granițe și să nu se confrunte cu obstacole. Și de aceea, vreau să mă asociez colegilor care au vorbit despre asta. Această perioadă de 12 luni propuse de comisie e cu siguranță interesantă, dar până la urmă ea rămâne arbitrară, pentru că sunt oameni care lucrează 20 de ani în țările de jos și după aceea se duc un an în Germania și acolo ar putea să ceară, să-și ceară dreptul de securitate socială după un an. Deci nu știu, ar trebui să ne gândim la trecutul și la pasivul fiecărui lucrător, fiecărui angajat. Mă asociez uh, la ce s-a spus uh, privind uh, regiunile frontaliere. Cred că nu trebuie să se poată alege în mod arbitrar sistemul de securitate socială. Pentru regiunile frontaliere trebuie să ne gândim la situația angajaților și trebuie să ne gândim cum vor coopera statele pe această chestiune. Ar trebui eventual să ne gândim la o obligație de declarație a unui stat față de alt stat. Cum vom face să calculăm uh, primele uh, datorate sau ajutoarele datorate? Um, în propria mea regiune există probleme cu asta. Noi încurajăm șomerii să lucreze măcar uh, cu jumătate de normă, uh, în timp ce germanii permit să se lucreze 15 ore pe săptămână ca să poți continua să primești alocațiile sociale. Deci trebuie să fim prudenți pentru că există diferențe de la un sistem la altul. Uh, pe de altă parte, ce facem cu autoritățile de muncă și de securitate socială? Aici cred că discuția pe acest subiect de notorietate, europeană este foarte complexă și va trebui să o avem mai târziu. În fine, începește alocațiile familiale și plățile pentru persoanele inactive. Eu nu am același punct de vedere cu raportorul, sunt uh, însă dispus la discuții. Mulțumesc, domnul Enche, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Aș vrea să iau poziția în legătură cu un punct. În legătură cu indexarea alocațiilor familiale, unii care spun că astfel pot să economisească bani. În primul rând, vreau să spun, dacă ar exista o indexare, înseamnă că, într-adevăr, dacă copilul locuiește într-un stat cu un uh, nivel de trai mai scăzut, înseamnă o scădere a acestor bani. Însă invers, unde există um, un, uh, o bunăstare crescută, acolo se vor plăti mai multe alocații pentru copii. Și de aceea e important ce a spus doamna Tyson, și anume nu trebuie să abordăm acest subiect al indexării alocațiilor pentru copii. Costurile care putea fi economisite s-ar pierde în povara administrativă crescută și costuri administrative crescute. Și nu e o politică care să ne ajute să câștigăm credibilitate, ci pur și simplu ne-am ascunde în, în spatele degetului, nu am uh, face ceea ce trebuie și de aceea eu cred că trebuie să rămânem pe linia propusă de comisie în ceea ce privește index, indexarea acestor ajutoare și nu să apelăm la tot felul de discursuri populiste. Mulțumesc! given myself... Mulțumesc, mi-am alocat și eu de minute jumătate și vreau să spun doar că dacă ar fi să existe un capitol separat uh, în legătură cu îngrijirea pe termen lung, ar trebui important să clarificăm ce intră în această categorie, care este definiția acestei categorii și problemele cele mai importante sunt legate de asistența personală și îngrijirea persoanelor în vârstă, Trebuie să fie clar că nu vor fi exportabile uh, drepturi adiționale în legătură cu aceste servicii și că majoritatea ajutorului legat de asistență pentru persoane în vârstă nu e o chestiune, un serviciu care să poată fi adus, transferat într-o altă țară fără cheltuieli adiționale pentru bugetul de stat și că n-ar trebui să sfârșim într-o situație în care asta devine subiectul principal de dezbatere. De asemenea, vreau să subliniez importanța abordării domnului Balas în ce privește codificarea jurisprudenței și în ce privește cetățenii inactivi economici și dumpingul social. Asta mi se pare lucruri foarte importante. Odată ce am spus toate acestea, cred că am epuizat lista. O să întreb dacă domnul Clarel dorește să ia cuvântul. Doamnă președinte, doamna Ialovieca, aș vrea să vă rog, doamnă președinte, să avem o altă uh, ședință dedicată coordonării beneficiilor sociale. Cred că avem nevoie de mai multe discuții. Acest dosar este crucial, vor fi amendamente, vor fi multe schimbări și multe noi sugestii. Astăzi toată lumea a avut două minute, nu cred că asta e suficient. Vă rog, uh, haideți să programăm încă o discuție detaliată cred că este o propunere foarte bună. Haideți să îi dăm și o formă și un, o dată, pentru că cred că este un, o chestiune crucială pentru noi pe termen lung, dar și pentru că se apropie alegerile europene. Acum aș vrea, cum spuneam, să dau câteva minute domnului de Corel, aveți cuvântul, de la Comisie. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc domnului Balas, raportorului, precum și tuturor uh, vorbitorilor. Foarte pe scurt aș vrea să spun că ce este încurajant pe acest dosar este că de când domnul Balas a început uh, munca sa de raportor, uh, cu o serie de audieri publice pe care le-a organizat aici în Parlament, am văzut că există un grad ridicat de consens privind propunerea Comisiei. Pentru că, și am spus când spun asta, nu înseamnă un acord absolut. Evident, sunt amendamente care au fost propuse de raportor și de grupurile politice, dar cred că este posibil să avansăm rapid. Din acest punct de vedere, aș vrea de asemenea să subliniez ceea ce știți deja. Consiliul face de asemenea progrese capitol pe capitol și recent uh, a obținut o abordare parțială comună pe două capitole și se prevede ca la următoarea reuniune a Consiliului Afaceri Sociale în decembrie să uh, existe o abordare comună pe noi capitole. Ceea ce, dacă ținem cont de asta și de calendarul Parlamentului, am putea începe trialogurile în primul semestru anului viitor, ceea ce cred eu este o veste foarte bună pentru uh, completarea acestui dosar, atât de important cum a subliniat toată lumea, pentru că este vorba de a facilita mobilitatea uh, lucrătorilor și de a nu-și pierde dreptul atunci când își exerce dreptul uh, la liberă circulație și să dăm administrației în același timp toate mijloacele pentru a lupta cu frauda. Cred că aceste obiective sunt împărtășite de toată lumea și Comisia se bucură de faptul că vom putea face progrese rapide pe acest proiect de propunere. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Uh, atunci ne întoarcem la noul calendar. Mm, încă o ședință sper că nu va duce la schimbări în calendarul pe care îl avem în fața noastră. cu termenul limită pentru amendamente. Vom uh, avea această ședință cât mai rapid posibil, când găsim un, uh, un slot, ca să fie posibil ca toți cei care n-au putut spune ceva astăzi să își exprime opinia. Domnule Balas, mai aveți, uh, uh, aveți vreo opinie în legătură cu asta? Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc tuturor uh, vorbitorilor. În legătură cu această propunere a colegii Lovlesca, eu susțin propunerea noastră. Dacă putem să găsim un slot și să mai avem o ședință, m-aș bucura. Dacă nu, o să încerc să mă pun la dispoziția colegilor nu doar a raportorilor uh, uh, din umbră. Bun, sigur că aș putea să încerc să discut cu tot grupul dumneavoastră care e vast, dar aș încerca cel puțin să discut cu membrii comisiei amploa, dar nu, sigur că va trebui să dau prioritate raportorului din umbră, ceea ce mi se pare absolut logic și normal. Domnul Chiorel, reprezentantul comisiei, este foarte abil, o știm și nu se înșeală, dar uh, în sensul că uh, dincolo de puncte minoritare divergente, ar putea considera că în cele din urmă propunerea Comisiei este în centrul dezbaterilor noastre de astăzi, așa e, deși, deși, domnule, domnule Chiurel, Parlamentul va încerca să împingă această propunere, să o facă mai progresivă, Uh, pe cât posibil. Pentru a intra în fondul dezbaterii, dar foarte rapid, pentru câteva lucruri doar. Autoritatea Socială Europeană, pe care o menționez în text. E adevărat, într-un text legislativ putem discuta de prezența ei sau nu. Uh, dar trebuie să spun că nu putem ca de fiecare dată când președintele Comisiei Europene anunță ceva foarte important, și mi se pare că autoritatea socială a muncii la nivel european e un lucru foarte important. Nu putem de fiecare dată când se întâmplă asta să considerăm că nu trebuie să discutăm de asta. Faptul ca Parlamentul să se sesizeze în legătură cu acest subiect încă de acum mi se pare foarte important, pentru că sunt cuvinte care rezonează în mințile cetățenilor noștri și noi trebuie să participăm, pentru că altfel o să ajungem la situația summitului de la Göteborg, care nu știu dacă favorizează imaginea socială a Europei. Deci înțeleg comentariul, dar Totuși, cred că această Autoritate Europeană Socială a Muncii trebuie să fie integrată și menționată în această lege la un moment. În ce privește întrebarea noastră uh, legată de Elveția, uh, ENF-ul? În ce privește Roma 1, o să examinez subiectul. Nu știu să vă răspund acum, dar în ce, ce este sigur este că există compensări pentru anumite țări începește securitatea socială pentru țara noastră și a mea. Deci sunt vreo 6 milioane de euro datorați și care acum încă nu sunt plătiți în sistemul de securitate socială și vreau să vă asigur că Elveția este complet vizată de sistemul de coordonare al uh, sistemului de securitate socială europeană, uh, ca, la fel ca și în Liechtenstein sau Norvegia, de exemplu. În ce privește chestiunea lucrătorilor frontalieri, vă mulțumesc, doamnă Anders, mi-ați dat o idee la care nu mă uh, gândisem ar trebui să vedem dacă uh, lucrătorii, uh, sistemul uh, de sistemul EURES poate să-i favorizeze pe acești angajați, nu pe teritoriul pe care rezidează, ci pe teritoriul pe care lucrez. N-am avut, nu am avut această idee cu EURES-ul, dar e o idee foarte bună și ar fi bine să o studiem și să vedem dacă funcționează. În fine, e clar că sunt uh, opinii diferite în legătură cu propunerea noastră, fie, ale, uh, fie propunerea Comisiei, fie propunerea pe care am făcut chiar eu. Uh, și unii vor să susțină propunerea mele, de exemplu, în ce privește agregarea contribuțiilor de șomaj sau exportarea drepturilor de șomaj, sau sunt reticenți în ce privește formularul 1A sau problema securității sociale. Aici, unii au poziții absolut opuse. Uh, văd că sunt poziții care depășesc pozițiile grupurilor politice și care vin uneori din apartenența la o anumită țară membră, uh, în care sunt anumite condiții, va trebui să găsim căi de mijloc. E adevărat că propunerea Comisiei poate fi o sinteză a acestor poziții la un moment dat și dacă vrem să progresăm, mai ales în ce privește chestiunea digitală, Asta mi se pare foarte important. Am ascultat uh, ce a spus doamna Arkin pe acest subiect, că nu trebuie să adăugăm foarte multe lucruri pentru că există SSI-ul care va fi la un moment dat implementat. Singura problemă este că nu știm prea bine ce este astăzi acest sistem. E doar o platformă de date. E foarte important astăzi și de asta am luat uh, exemplul sistemului belgian E important să fie o platformă care să integreze ansamblul informațiilor, ca să aibă autoritățile administrative o imagine reală și informații reale, pentru că altfel o să rămânem în situația obișnuită a Uniunii Europene, adică vom crea o platformă care va fi foarte puțin utilizată. Deci de aceea am făcut această referință. Deci nu e vorba să omorâm SSI-ul, ci să-l întărim și să-i dăm un conținut mai precis. În ce privește problema capitolului separat privind îngrijirile de lungă durată, se vede că și aici sunt poziții contradictorii. Când m-am întâlnit Confederația, ei de fapt s-au exprimat aici la o audiere pe acest raport, Confederația Europeană a Sindicatelor era în favoarea unui capitol separat, m-am inspirat foarte mult din poziția lor, uh, cu condiția ca ei să fie asociați în activitățile pe acest capitol uh, separat. Deci, asocierea partenerilor social mi se pare cea mai bună formulă la un astfel de capitol social uh, separat. Dar, nu știu, va trebui să mai discutăm pe acest subiect. În fine, închei cu problemele legate de indexare și codificare. Așadar, și apoi câteva cuvinte în legătură cu... Voi reveni. În ce privește Codificarea. Consiliul nu este în favoarea codificării uh, în acest moment, putem să constatăm acest lucru, putem să înțelegem și sunt sensibil la argumentele date uh, privind faptul că astăzi această codificare, dacă trebuie să o reluăm ca atare, ar pune o serie de probleme. Și pentru mine, după părerea mea, eu sunt uh, deschis la discuții, dar nu înțeleg cum am reușit să facem această codificare parțială pe acest subiect. Cred că e dificil și că trebuie să lăsăm uh, legislatorului uh, rolul, legiuitorului rolul complet. Începește indexarea. Mi s-a zis că n-am vorbit de asta. Am vorbit și n-ar trebui să vorbesc, pentru că nu există nicio propunere a Comisiei Europene pe acest subiect. Știm că există câteva state, câteva, câteva state, care astăzi ar dori această indexare. După aia e mai complicat, pentru că știți, uh, indexarea, când discutăm despre aceste state, dăm seama că ea e propusă pentru a reduce costurile, dar atenție, există și alte efecte. De exemplu, dacă părinți străini care lucrează într-o țară uh, sunt interesați să vină copiilor acolo pentru că există o indexație a plăților, indexarea plăților sociale, atunci acea țară se va pomeni cu niște cheltuieli suplimentare pe care nu le luase în calcul. Și uh, mi se pare că astăzi o indexare ar fi costisitoare, birocratică și ineficientă. Birocratică și ineficientă. Deci eu nu văd care ar fi interesul să mergem dincolo de ce a propus Comisia pe acest subiect. Bun, nu o să mai uh, uh, continui pe aceste propuneri care sunt mai vaste decât uh, ce am reușit eu să descriu. Mă voi uita și voi examina cu atenție tot ce s-a spus. O să mă întâlnesc cu fiecare din raportorii din umbră. După aceea vom avea o dezbatere globală care va începe din luna ianuarie. Vă mulțumesc! Thank you. Uh... Vă mulțumim! însă este foarte clar faptul că nu am avut suficient timp pentru a discuta într-un grup mare subiectul, așa că vom ruga secretariatul să încerce să găsească vreo posibilitate astfel încât să avem o discuție în care să continuăm ceea ce am vorbit astăzi, cât de curând posibil știm care sunt problemele, suntem uh, dispuși să acceptăm alte modificări astfel încât să fie posibil, însă termenele limită sunt aceleași pe care le-am stabilit deja și anume pentru amendamente 10 ianuarie și apoi examinarea amendamentelor 21-22 februarie, adoptare în sesiunea plenară în 19 iunie. Aceasta este propunerea cum arată acum. Bine, acestea fiind spuse, mergem la punctul 5 de pe ordinea de zi și anume protejarea lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, o a doua examinare și dau cuvântul raportorului domnul Rolen. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cred că ar fi util să reamintim faptul că cancerul e principala cauză de deces la locul de muncă în Uniunea Europeană. V-ați gândit că sunt accidentele de muncă, dar nu, cancerul e prima cauză a decesului în mediul profesional. În uh, fiecare oră există muncitori care mor din cauza cancerului, din cauza locului de muncă, expunerii la locul de muncă. Comisia, după 10 ani, a fost nevoie de 10 ani să treacă până când Comisia a redeschis acest dosar, astfel încât să îmbunătățească directiva. Obiectivul anunțat de doamna Tyson, doamna comisar, să facă trei propuneri de revizuire înainte să fie stabilite noi valori limite de expunere profesională pentru zeci de substanțe periculoase. Ținând cont de evoluțiile tehnologice și descoperirile științifice, va fi nevoie și sunt convins că va fi nevoie să mergem mult mai departe și anume o un fel de sistem de adaptare permanentă a diferitelor elemente. Eu cred că la asta se gândește și Comisia astăzi și sper că nu greșesc. Uh, sunt de acord cu filozofia care apărea și în prima versiune pentru cea de-a doua, atunci când președinta noastră era raportor și cred că pot să fac un rezumat în trei cuvinte, rigoare, ambiție, pragmatism, rigoare, pentru că trebuie să putem să ne sprijinim pe avizul științific, mai ales al Comitetului Științific, ambiție, pentru că trebuie să fim ambițioși și să protejăm sănătatea lucrătorilor și pragmatism, pentru că trebuie să ținem cont de realitatea în care activează mediul de afaceri afaceri și tehnologia. Toate acestea sprijinindu-ne pe acordurile semnate între partenerii sociali. Și felicit Comisia pentru munca de consultare pe care a făcut-o înainte de a ne prezenta această propunere. E un lucru foarte important. Recomandările sunt făcute de Comitetul Științific și Consultativ și permit Comisiei să se bazeze pe date științifice și tehnice atunci când propune sau revizuiește limitele maxime. Susțin majoritatea propunerilor care au fost făcute de comisie. Acestea fiind spuse, am depus o serie de amendamente care își doresc să protejeze mai, să protejeze mai bine muncitorii, mai ales ales în ceea ce privește hidrocarburile aromatice policiclice și emisiile de evacuare ale motoarelor diesel. În ceea ce privește hidrocarburile aromatice policiclice, și îmi cer scuze de la interpreți, le vor spune h, ar fi mai simplu, H sau h pe în română. Acest, e nevoie să se stabilească și în cadrul acestor substanțe o valoare limită de expunere și e foarte important ca Comisia să avanseze cât de repede posibil cu această muncă și e ceea ce solicit eu în proiectul meu de raport. Apoi, o extindere a uh, a domeniului aplicare la toate emisiile de evacu evacuare și mai ales în ceea ce privește hidrocarburi cum e benzol, apiren. Trebuie să fie consolidate dispozițiile prevăzute de comisie pentru aceste substanțe și e ceea ce apare și în Consiliu, în abordarea generală. Acum, cu privire la emisiile de evacuare la motoarelor diesel, așteptările din uh, societate sunt și rămân foarte crescute. În expunerea de motive, Comisia a decis să nu include aceste emisii în această revizuire, un fapt pe care îl regret și vă reamintesc faptul că 3,5 milioane de muncitori în Europa sunt uh, expuși la aceste emisii de evacuare ale motoarelor diesel. Foarte mulți oameni mor în fiecare an din cauza acestor cancere care sunt legate de emisiile de evacuare și expunerea la ele. Cifrele sunt alarmate. Eu cre- alarmante. Eu cred că nu putem să mai pierdem timpul, de aceea propun ca aceste emisii de evacuare să fie incluse în domeniul de aplicare a directivei și să fie stabilită o valoare limită de 50, de 50 micrograme pe metru cub. E un lucru important și trebuie discutat în săptămânile care vin. E o valoare superioară față de valoarea media emisiilor. Voi termina intervenția insistând pe două elemente, prevenirea și controlul. În toate domeniile care au de-a face cu sănătatea și securitatea, acesta e primul cuvânt, cel mai important, și anume prevenirea. Și apoi, după prevenire, putem să respectăm o întreagă serie de reguli și de controle. Dacă nu, fără prevenire, nu prea are rost. Acordurile sectoriale existente între partenerii sociali permit mediului de afaceri lucrătorilor să fie mai conștienți de Uh, pericolul pe care îl uh, reprezintă substanțele cu care lucrează și trebuie să fie reduse la minim expunerile. Aici permiteți-mi să subliniez cât de important, importante sunt acordurile care sunt făcute între partenerii sociali, pentru că prin aplicarea totală a acestor acorduri se poate reduce foarte mult expunerea lucrătorilor la aceste substanțe. Sper că Astfel de inițiative vor ajuta astfel încât să fie impulsionați și ceilalți și partenerii sociali să negocieze astfel de acorduri, acorduri care sunt foarte importante pentru sănătate, sănătatea care ne vizează pe toți. Când actorii de pe teren, companiile, reprezentanții salariaților, într-un mod proactiv își doresc să protejeze sănătate și se implică, atunci cred că avem cu toții de câștigat. Muncitorii sunt mai bine protejați, companiile funcționează mai bine și astfel se facilitează și uh, Uh, munca legiuitorilor, care sunt cei mai bine plasați să facă legislație care să corespundă realității. O punere în aplicare bună a directivei va depinde, bineînțeles, și de calitatea controlului care se face în interiorul companiilor de autoritățile competente. Aceste tipuri de control nu pot să se limiteze doar la a sancționa companiile care nu respectă dispozițiile legale. Trebuie să fie identificate cauzele nerespectării și e nevoie de soluții pentru companiile în cauză, astfel încât aceștia să își amelior, astfel încât să fie ameliorată această directivă controlul, puțin despre el, da, poate avea un efect de sancționare, însă, în primul rând, trebuie să aibă un efect de sensibilizare și de ajutor în companii, astfel încât să țină mai bine cont de sănătatea lucrătorilor. Stimați colegi, acum aștept cu nerăbdare intervențiile dumneavoastră să ajungem la un acord, cum am făcut-o și la prima revizuire. Cred că a fost o reușită a muncii noastre făcută împreună și cred că putem continua în acele același sens și să venim cu soluții concrete la problemele pe care le au companiile și muncitorii. Vă mulțumim, domnule Roland. Da, eu voi lua acum cuvântul ca raportor din umbră pentru a confirma cele spuse de dumneavoastră aici. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru munca făcută. Acesta este un raport foarte bun. Cred că am învățat multe la prima revizuire a directivei și pe substanță, dar și cu privire la comitet și la comitet cum ar trebui să ne axăm, să, să se axeze pe munca noastră, să ajungem la cele mai bune rezultate. Înseamnă și că sunt de acord cu propunerea domnului Roland și anume of diesel Uh, uh, that is... Cu includerea emisiilor de evacuare ale motoarelor diesel e un aspect important și sunt de acord cu alegerea domnului Roland de a folosi carbonul elementar ca marker, marker pentru emisiile de evacuare ale motoarelor diesel. E o alegere bună, înglobează toate fostele forme de motorină care sunt cele mai periculoase și înțeleg că asta a fost și recomandarea uh, Comitetului SCOEL pe baza recomandărilor SCOEL aș sugera să discutăm și o valoare limită pentru oxid de azot ca marcă adițional pentru emisiile de evacuare ale motoarelor diesel. S-ar uh, înglopa astfel și formele mai moderne ale acestor emisii de evacuare. Subliniez faptul că această viziune se bazează din nou pe avizul scol, cu privire la motoarele diesel. Comisia nu a publicat niciodată acest aviz, cu toate că acesta a fost concluzionat. Avem nevoie de mai multă transparentă și toate avizele scol ar trebui să fie publicate. E opinia mea și cred că uh, ar trebui să avem o poziție comună în acest sens, chiar și acelea care au fost făcute sub Comisia Barroso. E în interesul publicului, publicul plătește și noi suntem pentru transparență. Apoi mai există o chestiune pe care nu o putem rezolva acum pentru directivă, dar e important să o menționăm și e și viitorul comitetului SCOEL. Din câte înțeles, am înțeles, aceștia nu au primit niciun fel de noi lucruri și vreau să spun cât de importantă e munca Scoel pentru această comisie parlamentară, pentru Parlament în întregimea sa și dacă există o reorganizare, o reorganizare în cadrul Comitetului Științific, expertiza lor nu poate să dispară. De exemplu, nu putem să uh, Ana, analizăm toate acestea fără să ne bazăm pe sprijinul noi pe sprijinul acestui comitet științific. Așa că mulțumesc raportorului și mulțumesc și pentru includerea motoarelor diesel. Mulțumesc și dau cuvântul acum următorului raportor din umbră, doamna McIntyre. Doamna McIntyre nu se află alături de noi. Doamna Stevens, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi în uh, numele doamnei McIntyre, pentru că dumnei nu e astăzi aici. În primul rând, salut această a doua etapă a amendamentelor. Îi mulțumesc raportorului pentru proiectul de raport. Limitele din propunerea comisiei sunt rezultatul unei munci detaliate timp de mulți ani și o evaluare și un uh, test de rezistență. Toate acestea ne arată că sunt bazate pe dovezi, sunt proporționate și se pot atinge aceste limite lupta împotriva reducerii, lupta pentru a reduce decesul la locuri de muncă din expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni și alte substanțe periculoase e foarte importantă. Cred că accentul în ceea ce privește expunerea la locuri de muncă e importantă și important e, important e gestionarea riscului. Trebuie să fie uh, subliniat și faptul că controlele sunt foarte importante și bunele practici. Bunele practici sunt uh, cele importante, de exemplu, ce apar în acordurile privind și dialogurile sociale. Trebuie să ne asigurăm că toate expunerile sunt controlate și nivelul este cât de jos e posibil. Valorile de expunere trebuie să fie la un nivel astfel încât să fie gestionat riscul pentru mare expunere la substanțe periculoase. Scopul nostru ar fi să ajungem la un nivel cât mai jos, de exemplu mai jos decât cel care apare în legislație. Statele membre trebuie să investească în știință și să încurajeze companiile și eh, mediul de afaceri să încearcă tot timpul, să încerce tot timpul să ajungă la cel mai mic nivel posibil. Însă trebuie să avem grijă să nu existe niveluri atât de joase încât să nu poată să fie puse în aplicare în legislație. Orice propunere de a schimba valorile trebuie să fie supus procesului riguros de setare a valorilor. De aceea orice propunere de a, de a adăuga noi substanțe trebuie să se supună aceluiași proces. Din acest motiv, grupul meu are anumite îngrijorări legate de propunerea raportorului și anume aceste limitele de valoare pentru emisiile de evacuare ale motoarelor diesel. După, după cum știți, Comisia, în prezentarea propunerii, și-a, și-a propus să nu le includă pe acestea din niște motive practice foarte clare, așa cum apare în secțiunea 4.2.3 din evaluarea impactului, care vine odată cu propunerea Comisiei. În plus față de acestea, Scoel a conclus că stabilirea unei valori pentru emisiile de evacuare a motorului diesel pentru muncitor nu e posibil acum. Probabil vom putea găsi o soluție. Poate ne-am putea gândi la includerea poziției Parlamentului, o cerință pentru Comisie de a face în continuare eforturi astfel încât să răspundă la aceste îngrijorări și să, apară o nouă, să fac o nouă propunere în legătură cu aceste emisii. Noi credem că fezabilitatea și proporționalitatea sunt importante dacă ne dorim niște nivele care se poată fi puse în aplicare. Din nou, mulțumesc raportului pentru muncă și voi uh, depune o serie de amendamente care să reflecte poziția grupului meu. Vă mulțumesc! Mulțumim! Domnul Jambon are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi în limba spaniolă pentru că am avut ocazia să discut cu domnul Roland și o tradiție pe care am stabilit-o noi. Como grupo... Însă, în numele grupului ALDE, când e vorba să intervin la acest subiect, vreau în primul rând să uh, vă felicit pentru munca făcută și în ambele exemple și propunerea comisiei a fost un, bun, un bun punct de plecare, la fel ca și prima propunere a domnului Roland, care clar aduce lucruri noi, le îmbogățește propunerea și optimizează textul. Bineînțeles că sunt foarte mulțumit de inițiativa luată de comisie și de obiectivul, de spiritul pe care îl are în spate. De aceea sunt foarte optimi, optimist și aici um, și um, la prima propunere a, mm, tot uh, a domnului Roland, care a fost un succes de plin. Din fericire, ne îndepărtăm de o viziune morală sau etică când e vorba de discutarea acestor subiecte. Vrem să îmbunătățim uh, acest lucru. Bineînțeles, asta nu înseamnă că vrem să aducem atingere sănătății persoane și așa mai departe. Din câte știu eu, niciodată vreun parlamentar n-a pus sub îndoială faptul că principala preocupare este sănătatea oamenilor. Dar intrăm pe un teren foarte tehnic, dar și unul de echilibru. În plus, modificările, progresele tehnice Uh, fac ca aceste dispoziții să trebuiască să fie actualizate periodic, continuu. Sigur că munca acestor uh, comisii trebuie să fie mereu luată în considerare pentru că trebuie să ne îmbunătățim mereu. Dar trebuie să ne gândim până la urmă și la capacitatea de măsurare a limitelor. Deci, uh, tehnologia progresează către instrumente noi și atunci se creează limite noi, um, lucru care nu e ușor. Dar în spiritul acesta de îmbunătățire continuă și de respectare um, rațională a principiului precauției, fără o utilizare pamfletară, trebuie să ținem cont de ce s-a discutat foarte mult în cadrul um, dialogului social, unde informațiile sunt foarte fiabile, pentru că ambele părți sunt interesate de sănătatea cetățenilor. IMM-urile, de exemplu, în cazul acesta, întreprinzătorul până la urmă este expus la același lucru ca și lucrătorii săi. Deci să nu transformăm uh, acest subiect în, uh, într-o chestiune manicheistă. Deci, dialogul social implică uh, o idee de a găsi un echilibru optic, lucru pe care îl sprijinim. De asemenea, sprijinim și câteva dintre adăugirile pe care le-a adus domnul uh, Roland. Pe partea legată de diesel și la altele pe care o să le propunem și noi, ALDE mereu are o abordare constructivă și, în plus, aș dori să-l asigur pe domnul Roland că o să uh, ne informăm în discuțiile cu colegii noștri, cu domnul raportor, cu sindicatele. Și am vrea să știm mai multe detalii uh, despre părerea Comisiei, să vedem unde putem să găsim un uh, echilibru între ce se întâmplă acum și ce aspirați să avem în viitor. Să vedem după aceea, să trecem dincolo de condiții, cum ar fi tipul de motor, de combustibil și așa mai departe. Mulțumesc foarte mult! Thank you, Mr. Vă mulțumim. Acum are cuvântul domnul Leiaric. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu vreau să spun că sunt de acord cu cele spuse de domnul Roland și să-i mulțumesc pentru munca făcută, un lucru foarte important. Uh, și anume includerea în revizuirea acestei directive a emisiilor de evacuare ale motorilor diesel și consecințele acestora. Nu putem să ignorăm sănătatea 19 milioane de muncitori, șofreri, cei care fac livrări, care sunt expuși la asemenea emisii. Două argumente sunt folosite pentru a exclude aceste emisii de evacuare din revizuirea directivei. Primul argument e acela că noile motoare sunt acum mai performante și poluează mai puțin. Din păcate, experiența ne arată că putem să ne îndoim de acest fapt. Apoi, în al doilea rând, că benzol piren, această substanță criminală, apare în cantități foarte mici în categoriile despre care ne vorbea domnul Roland și anume hidrocarburile aromatice policiclice dar uh, foarte puține au fost studiate în ceea ce privește toxicologia. Apoi, în ceea ce privește revizuirea, expunerea la aceste hidrocarburi aromatice policiclice se limitează doar atunci când există contact cu pielea. Și aici, și în alte puncte, cum uh, spunea și domnul Roland, noi avem interesul de a impune principiul precauției. Acest principiu este cel care trebuie să dea o direcție textului. Expunerea la etilen, la formaldehidă, la diferite substanțe periculoase și, la, și valorile acestor hidrocarburi aromatice policiclice trebuie să fie revizuite, așa cum cere Federația Sindicatelor Europene. Apoi, trebuie să nu uităm de personalul medical care are grijă de aceste tipuri de cancer, care, revin în umr- care apar în urma expunerilor și acest personal e expus la medicamente care uh, distrug aceste tipuri de celule. Vreau să mulțumesc domnului Rolem pentru angajamentul de care a dat dovadă pentru principiul precauției care apare oficial în uh, amendamentul 18. Trebuie să reamintim faptul că trebuie revizuită, cum tocmai ne spunea și raportorul, această directivă în mod regulat, astfel încât să putem să ținem cont de evoluțiile care au loc, de avizele cercetătorilor, pările doctorilor, sindicatelor profesionale din sănătate toți cei care se ocupă cu evaluarea acestor riscuri, așa că sunt de, de acord cu accentul care a fost pus pe prevenire și pre necesitatea de a controla. Apoi, cred că ar fi util să adăugăm și o trimitere la munca viitoare pe aceste substanțe toxice, uh, un lucru foarte important pentru viitorul speciei umane. Trebuie să avem structuri de supraveghere medicală a lucrătorilor, mai ales prin medicina muncii, diferitele comitete și să ne asigurăm că aceste limite sunt puse în aplicare așa cum trebuie. Așa că poate putem să facem un asemenea amendament astfel încât să consolidăm textul. În acest sens, vă mulțumesc. Vă mulțumim și acum are cuvântul doamna Deli. Merci, Madame la Présidente. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule Roland. Vă mulțumesc pentru munca făcută. Am să vă spun în cuvinte destul de simple că vă mulțumesc pentru muncă pentru că atunci când uh, vorbiți despre vapori, despre uh, vapori eliminați din combustibilul diesel, tocmai corectați o lipsă de curaj politic din partea Comisiei um, Europene. Menționați um, emisiile acestea în anexa 1, lucru pe care nu-l făcuse Comisia. Grupul Verzilor uh, Ah, cu mine în frunte, venise deja cu o serie de amendamente în acest sens ah, și vă spun fără niciun fel de regret că cred că Comisia Europeană nu își dă seama ce mesaj trimite. Parlamentul European și-a alocat o întreagă comisie de anchetă cu privire la Dieselgate ne așteptam ca acest proiect de raport să menționeze cel puțin um, dieselul, um, motorina. Și tocmai asta faceți, domnule raportor. Vă felicit pentru acest lucru și cred că Comisia Europeană trebuie să înțeleagă pe bune aceste cifre. Pentru că e nevoie, încă o dată, să toți venim cu cifre, însă în fiecare an, dragi colegi, fiecare cetățean sau cetățean că europeni sunt expuși la azbest și la diesel și acest lucru duce la faptul că 19 milioane de angajați sunt din ce în ce mai expuși uh, din cauza profesiei lor, deși motorina a fost uh, Um, incluse de către OMS în categoria de substanțe cancerigene sigure. Totuși, dacă vă uitați uh, în presă, mai ales în presa din uh, uh, Franța, s-a mai, um, a mai ieșit un scandal um, de data asta cu Fiat Chrysler, dar până la urmă, tot vedem că consumatorii, cetățenii, salariații, până la urmă suntem uh, Uh, cu toții victime ale acestei minciuni care se referă la substanță și la cât de uh, periculoasă este aceasta. Deci dacă includem emisiile uh, provocate de acest combustibil, reprezintă așa o condiție minimă și mie tot nu-mi vine să cred, tot nu înțeleg nu vreau să știu când se va trezi și uh, comisia. Ce așteptați? O dramă de tipul celei cu asbest sau ce așteptați? Comisia. Domnule raportor, așadar, este adevărat că uh, să menționăm motorina reprezintă doar așa un minim în acest cocktail exploziv uh, la care sunt expuși salariații noștri în acest moment. Eu cred că trebuie să mergem și mai departe în negocierile care încep uh, în curând. Cred că Parlamentul European trebuie să se ridice la înălțimea așteptărilor și să asume pe deplin răspunderile de colegiuitor și în acest sens vom depune amendamente care ne vor permite să acționăm fără să mai așteptăm uh, la alte, în ceea ce privește alți agenți uh, toxici uh, clasificați de um, asociațiile din domeniu. E vorba de bisfenol A Mă mai avea un amendament um, ține cont de um, categoriile expuse la um, riscuri mai mari. E vorba de femeile însărcinate și protecția um, um, copiilor născuți a făților. Și în acest sens trebuie să ne gândim, de exemplu, și la diferite uh, regimuri din acest uh, moment, de exemplu, țările de jos, unde protecția este mai mare ca în alte părți, în Germania, de exemplu. Și cred că va trebui să vă spun, domnule raportor, că raportul acesta nu este de neglijat. Dacă doriți așa cum dorește Parlamentul să redea cetățenilor încredere, va trebui să cădem de acord, să avem niște uh, ambiții mult mai mari când e vorba de protecția sănătății, că dacă unui salariat îi se plătește un salariu, asta nu înseamnă că angajatorul are dreptul să și polueze angajații. Ah, partenerii sociali uh, sunt de acord uh, în mare parte că trebuie să reținem faptul că în acest moment există niște îmbunătățiri tehnice, da. Însă, principiul precauției nu trebuie să fie dat la o parte prea ușor, pentru că în spatele acestuia stă sănătatea oamenilor, care nu sunt cobai nu putem să ne permitem. Închei, doamna președinte. Deci după ce au lucrat cu substanțe chimice 10, 20, 30 de ani, oamenii ajung la pensie și spun, păi nu mai am decât 5-10 ani de trăit pentru că am lucrat tocmai în condiții care nu erau corespunzătoare cu produse chimice Uh, care nu permit persoanelor acestea să se bucure de perioada lor de pensionare. Vreau să se gândească comisia la acest lucru, pentru că în ceea ce privește motorina, uh, vă spun de pe acum că suntem abia la începutul luptei și nu o să cedăm. Vă mulțumesc, domnule Roland. Thank you. I cannot see that we have... Mulțumesc. Nu mai văd pe nimeni de la EFDD care să vrea să intervină la acest punct, ceea ce înseamnă care dau cuvântul doamnei Melan. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și domnului Roland pentru raport. Vreau să fac două categorii de observații, una referitoare la formă inițial, cinci uh, comisii trebuiau să participe la redactarea acestui um, uh, raport. Patru au hotărât să nu um, vină cu un aviz. Comisia Envi mi-a dat mie acest uh, dosar. A fost a doua oară când raportul meu a fost dat la o parte cu mare ușurință, în condiții cel puțin antidemocratice, e mare păcat pentru că e vorba de o complementaritate care mie mi se pare importantă, dar și pentru că în primul meu raport venisem cu amendamente de precauție, mai ales um, în ceea ce e vorba de molecule care um, se află acum în această a doua formă. N-ar fi mare chestie dacă n-ar fi vorba de un subiect foarte grav, pentru că situația este gravă și mă surprinde faptul că se vorbește atât de mult despre motorină, când, de fapt, toate substanțele sunt cancerigene. În acest moment avem de a face cu cancer uh, profesional care implică mai mulți factori și că ne confruntăm cu situații în care, bineînțeles că sănătatea oamenilor are de pierdut, uh, în ultimii 50 de ani s-au respectat normele doar așa, cât de cât. Sunt niște valori foarte, valori minime de care trebuie respectate, ceea ce înseamnă că de fapt, uh, um, nu sunt um, respectate pentru că e greu să le respecti și se întâmplă una din două lucruri. Ori cetățenii nu sunt la fel uh, de bine protejați, ori întreprinderile trebuie să se închidă. Dacă nu se face un control adevărat, atunci nu o să avansăm prea mult în acest sens mai ales dacă um, întreprinderile uh, fac încălcări, atunci lucrătorii se confruntă cu alte probleme nu prea pot să-și uh, exercite drepturile, având în vedere că sunt multe căi de contaminare și mulți agenți uh, și multe locuri, de asemenea țări, în momentul în care uh, trebuie să li se recunoască boala profesională, problemele sunt multe și mm, Cred că puțini dintre lucrători uh, care sunt afectați de substanțe toxice chiar vor putea să dovedească acest lucru, ceea ce este regretabil. Sigur, trebuie să uh, înlăturăm uh, moleculele cancerigene, sigur că uh, benzina trebuie să fie inclusă, dar trebuie să vedem de niște condiții care să fie uh, aplicabile, pentru că până la urmă e vorba de un uh, agent foarte larg răspândit uh, și cred că dacă vrem să facem prea multe lucruri bune, prea repede, până la urmă nu o să-i ajutăm pe lucrători. Eu sper că vom putea să lucrăm foarte bine și eficient cu domnul Roland, dar trebuie să încercăm să fim pragmatici. Vă mulțumesc, doamna președinte. Uh, I'll give the floor to uh, uh, someone representing the commission. Dau cuvântul unui reprezentant al comisiei. Thank you very much, Chair, uh, and... Uh, Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc și domnului Roland pentru un uh, proiect de raport excelent Acesta se bazează pe ceea ce ați realizat deja cu primul lot de amendamente cu privire la acest dosar. Sigur, este vorba despre o directivă cu mare forță, cu mare putere și noi aș spune că e împovărător. E vorba de o procedură foarte bună care implică și um, partenerii sociali, comunitatea științifică, statele membre, pe întreg parcursul. E vorba de patru etape. Întâi consultările cu partenerii sociali, apoi um, avizul științific, apoi um, dialog tripartit, apoi evaluare de impact și apoi o analiză juridică din partea comisiei, după care am făcut această propunere. Și așa cum uh, am constatat în primul lot de discuții, care ar trebui să fie um, aprobate oficial în uh, Parlament și Consiliul cred că o um, va aproba peste o săptămână, E bine, în procesul acesta am, am văzut cu bucurie că Parlamentul a respectat acest proces și vedem aici din proiectul de raport al domnului Roland că s-au făcut deja o serie de îmbunătățiri legate de modul în care se descrie procesul acesta. Lucru foarte util, cred eu. Apoi, referitor la rezultate, la ce vrem să realizăm. E vorba de un plan în desfășurare. Investim multe uh, resurse, vrem să ne iasă bine, așa că lucrăm pe loturi de substanțe. Nu putem să le tratăm pe toate deodată pentru că vrem să fim serioși când vine vorba de evaluare. Deci cred că e important, uh, poate în felul acesta să răspundem mai multor uh, frustrări legate de faptul că n-am inclus nu știu câte substanțe. Trebuie să facem lucrurile treptat. Referitor la intrarea în vigoare și efecte, e foarte important că atunci când incluzi în această directivă o substanță care este generată urma unui proces, așa cum ați făcut uh, la, în silica cristalină, ce se întâmplă este că după aceea trebuie să fie înlocuit uh, automat această substanță. Directiva nu face compromisuri. Dacă incluzi o substanță, atunci trebuie să uh, se înlocuiască această substanță automat de către angajator. Așadar, trebuie să facem acest proces um, bine, întemeiat, astfel încât să ne asigurăm că știm uh, care sunt efectele, ce putem măsura și așa mai departe. Deci, cred că ați uh, respectat atât în primul raport cât și în acesta acest um, proces. Referitor la substanțe, ne bucură descrierea foarte precisă a procesului, e lucru foarte bine. Cât despre motorină, e important de reamintit că avizele SCOEL sunt publice. Asta ca să fiți informați. Poate că s-ar putea găsi modalități mai ușoare de a ajunge la acestea, dar uh, sunt publice toate, să, ne, să fim clari, nu e nicio neînțelegere aici. Uh, în procesul acesta am avut uh, aviz științific uh, pe care am încercat să-l concentrăm pe standarde, pe standarde pentru motoare. Deci, toate avizele furnizate și activitatea partenerilor sociale în format tripartit au avut această um, acest accent. Pentru comisie a fost o problemă ulterior, pentru că atunci când vrem să transpunem asta în directivă, pentru că nu puteam în directivă să găsim o modalitate juridică măsurabilă, să includem o valoare care să fie legată de mai multe tipuri de motoare. Așa că a trebuit să luăm o decizie pe care o descrieți foarte bine, domnule Roland, să nu includem um, aceste valori în uh, propunere. Ne interesează foarte mult să continuăm activitatea pe acest dosar, să vă sprijinim dumneavoastră activitatea. Vom avea un dialog care va veni după adoptarea raportului cu Consiliul să vedem cum să facem în viitor. Ne suntem foarte deschiși, dar aș dori să vă explic faptul că există o dorință foarte puternică din partea comisarei Thyssen și a comisiei să venim cu propuneri foarte serioase, măsurabile, care să nu aibă efecte neintenționate. Deci, uh, suntem uh, foarte mult pe aceeași lungime de undă cu dumneavoastră și considerăm că raportul este foarte bine pregătit. Vă mulțumesc foarte mult! Fără, fără microfon, doamna președinte. Oui, euh, Domnul raportor, foarte pe scurt, câteva elemente. Cred că dosarul acesta cumva a fost facilitat de faptul că niciun grup nu are o ambiție diferită. Vrem cu toții ca întreprinderea să funcționeze, dar asta protejând uh, sănătatea salariaților. Ar fi foarte ușor dacă ar fi doar atât, dar uh, există și un aspect tehnic și asta face ca dosarul să fie destul de complex. Nu putem să trecem de aceste aspecte. Uh, bineînțeles că important uh, aici va fi partea de um, gaze de eșapament din combustibil motorină. Nu eu am hotărât uh, să mă bazez pe diferite avize, diferite studii pe care le-am făcut pe partea aceasta de carbon elementar. O să vedem care e cea mai bună formulă, dar important este să introducem niște limite care să protejeze pe oameni și care să fie ușor de controlat și de verificat și care să fie cât se poate de inteligente și de pragmatice. Cât despre motoare, într-adevăr, se fac multe progrese în acest sens, dar nu știu dacă, dacă într-adevăr uh, acestea se îmbunătățesc, înseamnă că nu o să se încadreze fără probleme în limitele impuse. Da, îmi dau seama că există o nerăbdare ca oamenii să vrea să includă mult mai multe substanțe. Într-adevăr, ar trebui să includem zeci și zeci de alte substanțe, dar trebuie să lucrăm așa meticulos și în mod serios uh, eu mă bazez, mizez pe o logică de revizuire permanentă a acestei directive și în felul acesta vom face progrese. De aceea n-am propus tot felul de adăugiri. Sunt uh, lucrători care lucrează, de exemplu, în sectorul îngrijirilor medicale. Sunt o, serie de, uh, de substanțe acolo. Nici nu poți să știi, nu e de neimaginat. Sunt oameni care îngrijesc pe alții și um, încearcă să nu moară de, din cauza unor, unor tipuri de cancer și care ei își pun viața în pericol pericol uh, din cauza substanțelor cu care trebuie să lucreze. Apoi, în ceea ce privește IMM-urile, sigur, e un aspect important. IMM-urile nu trebuie să fie, uh, să protejeze mai puțin lucrători, dar trebuie să fim foarte atenți la metodologie și la ajutoarea acestora pentru ca această metodologie să fie mai ușor de folosit de către IMM-uri care nu au aceleași condiții ca întreprinderile mari. De asemenea, controlul a fost menționat, trebuie să facă o monitorizare a salariaților. Karima, cred că tu ai menționat asta, într-adevăr, trebuie să facem acest lucru pentru că apariția acestor boli apare, se întâmplă de obicei după ce oamenii aceștia uh, nu mai lucrează acolo și cumva sunt uh, de capul lor. De asemenea, trebuie să ne gândim și la valoarea economică, toate cheltuielile, toate costurile, pentru că atunci când vedem care este costul economic al bolilor și al deceselor, acesta este foarte mare. De asemenea, există uh, norme diferite, valori diferite, ceea ce face să există cumva o concurență distorsionată. Trebuie ca toată lumea să joace după aceleași reguli. Și aș încheia uh, prin a spune că cel mai important este acordul NEPSI, care este foarte pertinent, dar sigur nu este singurul. Aș dori ca mâine să um, încurajăm toți actorii să um, aibă aceeași procedură, să anticipeze toate aceste etape, pentru că dacă facem asta o să evităm problemele, mai ales pentru sectoarele și întreprinderile care uh, uh, au preîntâmpinat situațiile, au fost cumva uh, mai rapide decât legislația. Uh, mai, o să le fie mai ușor decât după aceea să se adapteze la o legislație deja impusă. Așa cum are interes contribuțiile dumneavoastră și să putem să redemarăm munca noastră pentru că cred că um, ne aflăm acum într-un, într-un capitol dintr-o serie lungă de capitole care vor viza revizuirea acestei directive, așa că aștept uh, contribuția noastră cu interes. Thank you, Mr. Roland. I think it... Mulțumesc, domnule Roland. Cred că și asta face parte din discuțiile pe care le-am avut uh, ani de zile în această comisie dacă trebuie să ne concurăm unii pe alții în Europeană, uh, cu, să facem această cursă, cine plătește mai puțin și să nu avem un acord pentru, privind plata egală pentru muncă egală. Și când am discutat uh, uh, cu Consiliul, am avut aceeași abordare. Ar trebui să fie o concurență în jos și în ce privește mediul uh, toxic, riscant în care unii oameni lucrează în unele state membre, în timp ce alte state membre au ambiții mult mai mari. Sau să spunem că în Uniunea Europeană nu facem așa ceva. Nu încercăm să vedem care are cel mai riscant mediu de lucru. Așadar, mulțumesc pentru aceste, aceste prezentări și vom continua activitatea în comisie pe această temă. Odată ce am spus asta, termenul pentru amendamente este 5 decembrie la prânz. Examinarea amendamentelor 22-23 ianuarie, votul în Comisia Amploa 21-22 februarie anul viitor. Cred că luăm punctele 6, 7, 8, 9, 10 și 11, care sunt descărcări pentru 2016 pentru diferite agenții. Din, din nou, noastră, domnule Roland, sunteți raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc. Un dosar, un dosar mai simplu de gândire tehnic decât cel precedent. Sunt șase proiecte de aviz privind descărcările pe 2016 realizate mai ales pe baza raporturilor uh, Curții de Conturi Europene. Nu o să intru în detalii, dar aș vrea să vă ofer totuși câteva elemente care mi se par importante. Iau notă cu satisfacție de faptul că Curtea de Conturi a declarat uh, legale operațiunile legate de Eurofon, uh, SDF, și OTF Uh, vreau să subliniez de altfel munca importantă făcută de aceste agenții în domeniile lor specifice, agenții strâns legate de activitatea comisiei noastre. Uh, menționez uh, unele dintre rezultatele obținute de acesta în raport și le încurajez să continue activitățile noastre. Am înțeles că e foarte important să putem să ne bazăm pe munca acestor agenții. De asemenea, profit de acest fapt pentru a saluta faptul că toată execuția bugetară pentru 2016 a fost uh, ridicată, dar în același timp uh, uh, rapoarte de transfer de credit la unele agenții de asemenea ridicată și asta e un lucru care nu trebuie ignorat. Subliniez cooperarea în creștere între diferitele agenții, o cooperare care permite să creeze sinergii și să câștige în eficacitate. Vă reamintesc, Comisia a adoptat acum câteva luni trei rapoarte legislative în ce privește revizuirea uh, regulilor uh, de bază a acestor agenții, SDFOP, AOFON și OSHAP. Uh, important mi se pare, importantă mi se pare păstrarea naturii tripartite a acestor agenții, participarea activă a autorităților naționale, organizațiilor patronale și sindicale în guvernanța acestor agenții este pentru mine un lucru primordial. Bineînțeles, nu totul este perfect. Este motivul pentru care subliniez unele remarci ale curții de conturi și care trebuie luate în considerare dacă vrem să uh, îmbunătățim lucrurile în anii viitori, <clears throat> dar mă bucur uh, că putem avea un dialog constructiv și eficace pentru a ajunge la un acord cât mai larg posibil pe aceste descărcări. Intervenție fără microfon. Mulțumesc. Dau cuvântul raportorilor din umbră, SND și o să amâne cuvântul. Took me a while, sorry. Um, thank you and thanks and Mulțumesc și felicitări domnului Roland pentru o activitate foarte cuprinzătoare și de foarte bună calitate, așa cum suntem obișnuiți și sunt sigur că și noi suntem satisfăcuți de faptul că totul pare să fie legal și uh, în ordine, ceea ce este evident excelent. Voi face doar câteva comentarii rapide pentru a adăuga la ce a spus domnul Luna. În cazul specific al Eurofound, Eurofound mi se pare că este o instituție ex, exemplară cu 100% rată de implementare și din experiența mea în Parlament pe domeniul muncii precare și dosarelor conexe. Rapoartele și analizele lor au fost exemplare și foarte utile. Începește bugetul general, în schimb, ar trebui să luăm notă de faptul că erori de 4,8% la coeziunea economică, socială și teritorială reprezintă încă o rată prea înaltă și mai trebuie îmbunătățită situația, dar sunt de acord cu raportorul în alineatul 4 când spune că nu avem nevoie de mecanisme suplimentare, avem nevoie de o aplicare mai bună a mecanismelor deja existente. În ce privește ETF, ni s-a spus curtea de, audit, de la Curtea de Audit că de Torino nu e satisfăcător. N-am fost acolo, la Torino. Am fost, deși am fost la Torino recent la o nuntă, dar nu o să intru în detalii, dar dacă Curtea de Audit spune că sediul de la Torino nu e satisfăcător, asta trebuie rezolvat. SDFOP are o 99,97% rată de implementare, iarăși asta spune multe și fac o treabă foarte bună de care munca lor ne ajută foarte mult pe noi în Parlament. Și în fine, e așa din nou o rată de implementare foarte ridicată, deși nu atât de ridicată ca în 2015, dar totuși destul de solidă performanța lor. Și cu toții putem fi mulțumiți de asta. Deci nu cred că trebuie să spunem mai mult pe o poziție foarte bună și un raport foarte bun. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Simon. Ulrike Trebesius nu este aici, de la ECR și nu mai reprezintă nimeni ECR-ul. Trecem la ALDE. Are doi raportori. Domnul Selimovici, aveți cuvântul? pe bugetul general ETF și agențiile. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mai întâi dați-mi voie să-i mulțumesc raportorului pentru munca sa, care reprezintă o bază solidă de cooperare. În primul rând, aș vrea să salut faptul că e prima opinie calificată emisă de Curtea de Audit și un semn al eficienței Comisiei și statelor membre în intervențiile lor corective, într-un mod din ce în ce mai generalizat și mai predictibil și mai organizat. Asta e foarte bine. Iau notă că toate domeniile care au fost subliniate sunt cele care au fost utilizate pentru a justifica ce alte propuneri pe care le face Comisia și asta ar putea fi discutat și las discuția pentru mai târziu, pentru că uh, ar trebui să discutăm uh, ce alte propuneri uh, acolo, nu aici, aici discutăm descărcarea. Din acest punct de vedere este regretabil că um, cheltuielile măsură de coeziune teritorială, economică și socială, o măsură fundamentală de suport pentru zonele mai puțin avansate, sunt încă caracterizate de o rată foarte mare de eroare, 4,8%. Și că această rată este mult peste pragul de eroare materială din bugetul general al UE. Și mai regretabil, principalul motor al acestei erori se află la nivelul statelor membre, în principal includerea costurilor ineligibile, neeligibile în declarațiile de rambursare, activități ineligibile ale beneficiarilor și, nu în ultimul rând, încălcarea legislației referitoare la achizițiile publice. Mai mult, doar o treime, adică 168 de proiecte încheiate în acest domeniu, arată că au avut un sistem de măsurare a performanței. Deci realizarea, realizările proiectelor nu pot fi monitorizate, nici măcar nu putem monitoriza. Totuși, 42% din aceste proiecte nu au avut niciun fel de indicator și ținte, ceea ce este evident inacceptabil. Aproape jumătate de proiecte nici măcar nu știm ce încercăm să obținem. Așadar, nu putem să măsurăm cât de bune sunt, cât de bine uh, sau folosi banii. E complet imposibil. Resursele UE ar trebui să aibă un impact mai mare și trebuie să ne concentrăm și să ne controlăm finanțele într-un mod mai eficient. Se recunoaște către curte că Comisia ar trebui să lege nivelul plăților de performanță și nu să ramburseze pur și simplu costuri. Și folosirea opțiunii de cost simplificat ar ajuta în slăbirea poverii și ar duce la rezultate mai bune. De asemenea, fără să consum prea mult din timpul Comisiei, aș sublinia nevoia de a îmbunătăți sistemele de monitorizare și, de asemenea, aș sublinia problema sediului inadecvat al uh, EFT care va afecta uh, activitățile viitoare și așa cum a semnalat Curtea de Audit, toate agențiile sunt uh, solide, dar există probleme legate de eficiența operațională. Supraestimarea nevoilor bugetare și persistența fondurilor care se transfer, transferă în anul următor, în bugetul anului următor. Este fundamental uh, să se impună un sistem uh, îmbunătățit și orientat spre performanță. La sfârșitul 2016, agențiile au un număr mai mare de angajați față de 2015, în conexiune cu noile sarcini. Sigur, asta este rezonabil, dar trebuie să, re, să examinăm aceste idei, pentru că efectul posibil al Brexit-ului ar putea să fie opus. Deci creștem sarcinile pe care le avem, stafful, pe de altă parte scădem bugetul. Și în special ținând seama de transferul agențiilor uh, din Marea Britanie. Încheiere, voi face amendamente conform uh, spuselor mele și în calitate de raportor din umbră Sper să avem o cooperare uh, fructuoasă cu ceilalți raportori. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Hakin, pentru de fapt pe Eurofan și așa. E, aveți cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc și raportorului pentru avizul uh, foarte cuprinzător. Va fi foarte succintă. Cum spuneți, conturile sunt uh, corecte și reglementare și pe baza acestora ne redactăm avizul. De asemenea, ați subliniat rata înaltă de implementare a tuturor celor trei agenții, ceea ce înseamnă că sunt eficiente în lor. O singură problemă începește Eurofan și uh, regulamentul prin personalul. Cred că în fiecare an vedem asta o creștere a personalului. Să vedem, ar trebui să discutăm uh, acest subiect și poate să reușim să includem o referință la asta în uh, aviz. Un comentariu final sau o întrebare pentru raportor. În fiecare an, ori sunt raportor din raportor și în fiecare an vorbim despre uh, nivelul mare de transferuri bugetare dintr-un buget în alt buget. Da, dar când vedem rapoartele, vedem că asta se face din motive cât se poate de valide și rezonabile. Și spunem asta totdeauna pe un ton negativ. Deci întrebarea mea este acest principiu al anualității care e acolo are nevoie de mai multă flexibilitate pentru că mi se pare că în fiecare an, dacă spunem același lucru, dar recunoaștem faptul că agențiile dacă vor să-și facă treaba corespunzător, trebuie să transfere aceste alocări dintr-un buget într-altul. Cred că cumva ar trebui să găsim o soluție la asta sau măcar o formulare care să nu dea un ton negativ și o imagine negativă asupra acestui lucru. Mulțumesc. Mulțumesc. Vom uh, lua notă și vom reține această chestiune în discuțiile privind agențiile. Nu este niciun reprezentant al verzilor? Nu? De la GUE e cineva care dorește să intervină? Nu? EFDD nu a avut raportor de număr, ENF-ul nu este aici, nu mai este aici. Comisia dorește să adauge ceva? Nu? Atunci avem doar calendarul. Termenul pentru amendamente, adoptarea în amploa 23 ianuarie, votul în Comisia de Fond pe 19 martie și adoptarea în plenară aprilie anul viitor. Acum trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi, prezentarea documentului uh, de lucru al Comisiei uh, Angajare și Dezvoltări Sociale în Europa 2017. Dau cuvântul Comisiei pentru a face o introducere. Doamna Kaufman, aveți cuvântul. Um, I'm very pleased to be Mulțumesc foarte mult, bună dimineața, mă bucur foarte mult că mă aflu aici. Sunt director pentru ocupare și afaceri sociale în uh, DG Employment în ultimii doi ani Mă ocup de coordonarea semestrului european, dialogul social, analize și mai nou și aspecte geografice. Mă bucur că astăzi pot să vă prezint împreună cu colegii mei, Alicia Făldemare, uh, raportul nostru care se numește Percurs, pe scurt ESDE. Înainte să o facem, am vrut să vă spun și două noutăți legate de acest raport. Prima, faptul că am modificat data raportului era la sfârșitul anului. Din anul acesta înainte facem raportul vara. Acest raport a fost publicat în luna iulie. Este un raport structural despre chestiuni structurale, de aceea considerăm că e mai bine să facem publicare așa, inițiative politice pentru anul viitor, să nu apară toate acestea abia la sfârșitul anului. Și ar trebui să spun că în același timp am schimbat uh, luna de aplicare și pentru un alt raport în octombrie. Este publicat acesta acum și cu siguranță cunoaște și al treilea raport pe care îl facem și anume proiectul de, comun, proiectul de raport comun ocupare. A fost prezentat ieri un pachet unde apare acest raport. Am vrut să menționez aceste noutăți și încă una. Până acum nu aveam un uh, fir roșu, însă acum ne-am hotărât să introducem așa ceva și anume uh, echitatea intergenerațională. Voi reveni la acest fapt mai târziu, însă voiam să vă atrag atenția asupra acest element important pe căruia îi dăm acum un profil mai important și oferim și un context analitic pentru cei care fac politici. Voi începe prin a vă oferi scheletul acestui document SD. Analizăm echitatea din diferite puncte. Înainte să o facem, în cadrul SD avem întotdeauna o secțiune care are de-a face cu uh, evoluții actuale, sociale și pe piața muncii. Vedem anumite îmbunătățiri, cum probabil ați putut să auziți și ieri în prezentarea pachetului. După aceea analizăm implicațiile, cum o duc tinerii pe piața de muncă în termeni sociali, Există întotdeauna, bineînțeles, excepții și diferențe și dezavantaje atât în ceea ce privește venitul cât și rezultatele pe piața muncii față de alte grupuri de vârstă. Apoi ne axăm pe schimbările demografice. Pe de o parte, Există consecințe pentru potențialul de viitor de creștere în UE, dacă ne uităm la ce se întâmplă cu înaintarea în vârstă. E un lucru important pe care trebuie să îl depășim, astfel încât să creștem nivelul de bunăstare. Și apoi, distribuirea echitabilă a resurselor. Cum se descurcă tinerii în comparație cu cei vârstnici, nu doar astăzi, ci și pe viitor? și analizăm ce se va întâmpla cu acest cost al înaintării în vârstă, cine îl va suporta și aici credem că tânăra generație va plăti contribuții mai mari, va munci mai mult și apoi când vor fi bătrâni ce vor primi va fi mai puțin față de ceea ce se întâmplă acum pentru generațiile în vârstă. Cele două efecte a ceea ce se întâmplă pe locul de muncă și dezavantajele de pe piața de muncă, plus ceea ce se întâmplă cu sistemul de pensii. Există o strânsă legătură între ele și de aceea avem acest uh, rezultat. Știm că deja anumite reforme în sistemul de pensii care sunt în desfășurare uh, sunt bune și poate va mai fi nevoie și de altele. Avem mai multă nevoie de integrarea tinerilor pe piața de muncă și să creștem productivitatea. Și vă voi spune în continuare cam ce fel de politici intervin aici. Foarte pe scurt. Dezvoltări recente evoluții recente. E un grafic foarte important, cel pe care îl vedeți. Ce observăm încă din 2013? O îmbunătățire în rata șomajului. Cred că știți că e undeva 0,8% îmbunătățire pe an. Rata șomajului se află acum la 7,5% în UE, adică la același nivel din 2008. Bineînțeles, există și diferențe importante. Dacă am arăta rata cea mai înaltă, cea mai scăzută, am vedea că în jos, mai departe decât ce vedeți acum, am avea Republica Cehă și cel mai sus am avea Grecia. Deci există diferențe foarte importante între statele membre. Șomajul pe termen lung a început și el în sfârșit să scadă într-un ritm bun, chiar dacă a fost nevoie de timp pentru această descreștere. Well, well, sorry, we're not. Yeah, I think so. Do we want to? Yeah. You can move on to the computer. Yeah. I'm going to move, sorry. Îmi cer scuze, mergem mai departe. Mă voi muta. Um, Cu microfon, vă rugăm. So, as you can see, the social situation... După cum puteți să vedeți, situația socială se stabilizează, se îmbunătățește probabil puțin. Uh, când vorbim de rata de sărăcie, vedem uh, niște scăderi din 2013, apoi la cei cu intensitate de muncă scăzută, 2014-2015 a existat o îmbunătățire. Înseamnă că în linii mari riscul de sărăcie, rata de excluziune socială sunt în scădere. Vorbim de uh, 5,7 milioane de când a început scăderea. Dar, bineînțeles, știm că dacă facem o comparație cu cifrele cu care am început, atunci ne aflăm cam în același punct. Deși ideea strategiei 2020 UE e să avem cu 20 de milioane mai puțin în sărăcie. Da. Asta în ceea ce privește noile evoluții. Acum, de ce avem acest subiect, echitatea între generații? ce puteți să vedeți aici? Standardul de viață a fost în creștere de generații întregi în ceea ce privește bunăstarea. Pentru mulți dintre noi, totdeauna am considerat că se merge înainte, cei tineri o să ducă și mai bine decât noi și așa mai departe. Uh, însă apoi a devenit foarte clar că această dezvoltare în sus nu poate fi luată de-a gata. Criza a făcut ca mulți tineri să rămână în urmă. Foarte mulți uh, oameni și foarte mulți tineri. Documentul Carta Albă în ceea ce privește viitorul Europei ne arată că o generație de adulți europeni sunt acum într-o situație mai proastă decât părinții lor. Și și anul trecut, în discursul privind starea Uniunii, președintele Juncker a menționat îngrijorările pe care le are legate de tânăra generație. Observăm că trebuie într-adevăr să ne gândim la acest subiect echitate intergenerațională. Nu doar impactul crizei este uh, resimțit în special asupra tinerilor, pentru că știm că există în continuare șomaj crescut în rândul tinerilor, foarte crescut, însă și demografia și cum afectează aceasta tinerii într-un mod disproporționat. Cred că se merge mai departe de echitate față de tineri, ci intervine și subiectul legat de viitor, viitorul nostru de asigură, în asigurările sociale, încrederea în instituții, incluzând și încrederea în UE. Acum vă voi spune câte ceva despre piața de muncă și pensii. Iar apoi îi voi da cuvântul colegei mele și sper că va avea mai mult noroc cu calculatorul decât mine. În ceea ce privește piața de muncă și venitul, vedem că există diferențe între generații, de exemplu, o comparație între cei mai tineri și mai bătrâni. Tineri, generația tânără a fost mai puternic lovită de șomaj în ultimul deceniu, așa cum puteți să vedeți, după o reducere în anii 90, apoi diferența în uh, șomaj între cele două generații a crescut din nou din cauza crizei astfel încât există această mare provocare pentru tânăra generație, nu doar în ceea ce privește venitul, participarea la viața activă, la piața de muncă, ci și posibilitățile de a învăța noi abilități pentru viitor și apoi și la contribuțiile la sistemul de pensii. Se resimt aceste efecte. Pe lângă ceea ce tocmai v-am spus, mai există ceva și anume o carieră mai fragmentată pentru tineri. Tinerii muncitori între 25-39 de ani sunt expuși la uh, un timp de muncă mai redus, să fie angajați pentru mai mult de 10 ani nu e o situație atât de frecventă, mai ales pentru tineri. Arată că există un dinamism crescut și insecuritate crescută a lucrătorilor. Pentru ceilalți situația e cam stabilă. Apoi există și aspectul legat de supracalificare. Tinerii sunt supracalificați față de grupele de vârstă mai înaintate. Apoi o trecere spre muncă non-standard. Acest uh, afectează mai mult uh, tânăra generație decât uh, cea mai în vârstă și apoi au crescut foarte mult locurile de muncă temporare și cu jumătate de normă care sunt uh, involuntare pentru că Așa stau lucrurile acum. Apoi, locurile de muncă precare și aceasta e o problemă pentru tânăra generație. Toate acestea sunt o sursă de îngrijorare și faptul că se utilizează tot mai mult contractele temporare. Și asta poate afecta investiția în abilități pentru viitor, afectează veniturile, afectează cheltuielile publice și în același timp afectează sistemul de pensii pe viitor, pentru că vor exista mai puțin contribuitori la sistemele de pensii o ultimă imagine pe care vă voi prezenta tot eu. Evoluțiile demografice din nou. Dacă aruncăm în privire spre viitor, vedem că o mare parte a populației nu e integrată pe deplin pe piața de muncă. Și vedem că dacă avem o descreștere continuă, în uh, dezvoltarea absolută a populației, atunci această integrare limitată pe care o vedem astăzi, în cazul femeilor, de exemplu, în cazul văznicilor, în cazul migranților, putem să vedem că în comparație cu SUA, care are o evoluție în creștere, noi nu putem să continuăm cu această integrare limitată a oamenilor pe piața de muncă. Populația aptă de muncă în Uniunea Europeană e în scădere, ceea ce înseamnă niște provocări enorme. Și acum îi voi da cuvântul colegei mele, Alesia. Bună ziua tuturor! După această introducere interesantă și privire de ansamblu asupra raportului, eu mă voi axa acum pe această diferență între generații pe piața de muncă și ce înseamnă ea pentru tineri. Și apoi voi spune și ce se poate face, de ce politici e nevoie, care e rolul politicienilor. În această diagramă putem să vedem că diferența între generații se manifestă într-o serie de moduri. Cum am văzut înainte, ceva ce ar trebui să fie în creștere, de fapt, vedem aici cifrele avem ratele de angajare pe două grupe de vârstă, 25, 39, 40, 64. Cum puteți să vedeți, vorbim de 25, 39. Nu e un capitol despre tinerețe. Ne axăm pe tineri, dar într-un mod mai generos, cei care ar trebui să fie bine integrați pe piața de muncă. Ce vedem? Cei tineri, tinerii de astăzi, reprezentați cu verde, uh, au un model de angajare asemănător cu fostele generații. Putem să vedem că în cazul uh, bătrânilor, vârstnicilor, situația s-a îmbunătățit și vedem o reducere în acest uh, această diferență. Cifrele ne arată că tinerii care au fost, au fost cei loviți cel mai tare de criză, putem să vedem că din 2008 uh, șomajul a crescut foarte mult pentru ei, mult mai mult față de ce s-a întâmplat pentru celelalte grupe de vârstă. Uh, ce vedem aici pentru tineri? Tinerii au de-a face cu multe provocări importante pe piața de muncă. Aceste provocări se reflectă atât în schimbări structurale, cât și în moștenirea lăsată de criză. Dacă mergem puțin mai departe, putem să vedem această situație critică de pe piața muncii pentru tineri. Vedem că ea este însoțită de o creștere în contractele non-standard. Aici puteți să vedeți uh, trei forme principale de contracte. Bineînțeles că mai există altele, dar aceasta este munca non-standard și anume locuri de muncă temporare uh, cu normă redusă în întregimea lor doar pe o perioadă limitată. Putem să vedem uh, o defalcare pe an 2016, do, din 2005 în 2016, 2005 și 2016. În primul rând, muncă non-standard și o creștere mică în, pentru cei vârstnici între 2005-2016. Însă ce vedem e că cei cu un loc de muncă temporal, numărul, temporar, numărul acestora s-a dublat în cazul tinerilor față de uh, generațiile mai văznice, dacă ne uităm la bara albastră și galbenă. Putem, nu vedem aici, dar știm și e important, există dovezi în sprijinul acestor cifre pe care le-am menționat înainte, uh, lucrătorii temporari involuntari. Ei sunt mult mai mulți, aproape de doar mai mulți față de celelalte grupuri de vârstă. De ce e important? E important pentru că această utilizare a muncii temporare poate să afecteze productivitatea, pentru că există stimulente scăzute pentru muncitorii temporari ca să învețe noi lucruri sau să depună eforturi la locuri de muncă. Uh, lucrătorii temporari primesc mai puține șanse de formare la locul de muncă față de ceea ce se întâmplă în cazul celor permanenți. Cu toate acestea, ce vrem noi să spunem, această muncă non-standard nu e neapărat problematică ca atare. Devine o problemă, așa cum știm, atunci când se asociază cu multe perioade de șomaj și cum salarii scăzute. Aici putem să vedem legătura între muncă non-standard și salarii scăzute. Ce vedeți cu albastru reprezintă um, angajații cu contracte non-standard și salariile scăzute. În timp ce cu verde vedeți numărul de șomaj care sunt dublu dezavantajați au un contract non-standard și câștigă de asemenea un salariu mic. Cei reprezentați cu verde sunt cei numiți lucrători în condiții precare. Cele două grafice împreună ne arată numărul total de lucrători cu salariu scăzut. Avem uh, aceste informații pe anii pe care vedeți în grupele de vârstă pe care le vedeți. Tinerii sunt mult mai expuși la salarii scăzute față de generațiile mai vârstnice. Putem să vedem că a existat și o creștere importantă în ceea ce privește munca precară între 2007-2014 pentru toate grupurile de muncă și această creștere în, în muncă precară a fost mai ales uh, crescută în salariile cu uh, venit scăzut. Dacă dorim să plecăm de aici cu un mesaj pozitiv, putem spune că aceștia sunt mult mai reprezentați tineri în asemenea locuri de muncă, însă vedem că cei care sunt dublu avantajați, adică cei din Bara Verde, numărul lor e destul de scăzut, 3,7 în 2014 pentru tineri și 2,2 pentru întreaga populație în 2014. Ia, dar un mesaj relativ pozitiv. Totuși, situația aceasta critică a tinerilor pe piața muncii clar are consecințe. Iată prima dintre ele. Faptul că tinerii sunt mai expuși unor salarii mai scăzute și unei munci nestandard, ceea ce duce la um, o proporție a veniturilor mai mică. Vedeți aici um, această situație pe categorii de vârstă, vă rog să vă concentrați mai degrabă pe tendințe. Dacă vă uitați la partea cu verde, unde sunt tinerii, veți observa că cota lor parte din venituri este în descreștere, ceea ce înseamnă că această tendință se păstrează și um, în funcție de diferite categorii demografice, ceea ce înseamnă că e vorba de schimbări relative ale numărului de lucrători și ale remunerației medii a acestora. O altă consecință a situației acestea este impactul asupra deciziilor uh, legate de familie, pentru că se întârzie um, tot felul de decizii legate de um, locuințe, de întemeierea unei familii. Se știe că tinerii au o răspundere mai mică economică la nivel de gospodărie, ceea ce derivă din mai mulți factori. În primul rând, din 2000 s-a tot amânat um, locuitul independent și uh, întemeierea unei gospodării și o coabitare cu părinții mai îndelungată. Se pleacă din căminul părinților din ce în ce mai târziu, sigur, există variații foarte mari uh, în uh, interiorul Uniunii Europene. O alt, alt uh, element justificativ este faptul că a crescut vârsta femeilor care le dau naștere. Desigur, de aici variațiile sunt foarte mari. De asemenea, din 2007 și până în 2014 am văzut că Um, cei care întrețin familia, cei care obțin câștiguri sunt din ce în ce mai în vârstă și din ce în ce mai mulți tineri uh, nu au persoane dependente. Ori studenți, ori persoane inactive sau șomeri. Din ce în ce mai mult, persoanele acestea sunt singure. Sunt și mai multe dovezi care arată că expunerea mai mare a tinerilor la activitățile nestandard este legată și aceasta de faptul că se întârzie întemeierea familiei și nașterea copiilor. Vedeți că crește numărul uh, în proporția de femei uh, sau vârsta femeilor când dau naștere, odată cu expunerea mai mare la acest tip de activități. Sigur, acest lucru este o cauză de preocupare pentru că are efect asupra fertilității, dar și asupra sustenabilității sistemului de pensii și de creștere, ceea ce um, aduce argumente pentru importanța politicilor care vizează familia. Înainte să dau cuvântul um, colegului Iorg, vreau să mă refer la ce putem face. Putem să acționăm la mai multe niveluri de politici, dialog uh, social, protecție socială. Aici ne-am concentrat pe rolul important al educației și al competențelor. Vedeți în um, imagine că educația devine din ce în ce mai importantă pe parcursul timpului și vedeți uh, că um, discrepanța între persoanele cu studii superioare și cele cu studii inferioare crește în timp. De asemenea, activitățile devin din ce în ce mai solicitate din punct de vedere al competențelor. Deci, actualizarea competențelor este foarte importantă și în acest sens uh, trebuie menționat că tinerii au mai multe stimulente să investească în formare pentru că pot să își uh, recupereze această investiție pe o perioadă mai lungă. De asemenea, impactul uh, situației părinților și al accesului la învățământ superior, de asemenea, Eh, sunt foarte importante. Deci, concluzionăm că investițiile în capitalul uman și în eh, șanse egale este foarte important în acest context global de schimbări foarte rapide. Iar acum îi dau cuvântul lui Iorg. So, good morning. Um, I will be very short. Uh, will... Mulțumesc. Am să fiu foarte scurt. Da, am să vă menționez că tinerii sunt foarte dezavantajați, mai ales pe piața muncii. Și întrebarea care se pune dacă ne permitem asta, pentru că sunt tot felul de confruntări, de, de provocări cu care ne vom confrunta în viitor. Vedem aici populația activă cu negru și cu roșu sunt cei care chiar participă pe piața muncii, iar uh, cu verde oamenii cu locuri de muncă. Diferența între roșu și um, verde e clar, reprezentată de șomeri. Și ce mă frapează încă de la început este diferența enormă dintre um, linia roșie și populația de vârstă um, de muncă. O mare parte, 70 de milioane de oameni, nu sunt activi, nu participă la piața muncii. Sunt cei care sunt cei mai îndepărtați de piața muncii. Și pentru a păstra locurile de muncă, trebuie sigur că trebuie să-i activăm și pe cei care au fost inactivi până acum. Și în loc să facem uh, estimări uh, punctuale cu privire la viitor, lucru pe care nu pot să fac acest uh, moment, eu am continuat cu posibilități. Am făcut două presupuneri despre care va fi populația activă în în viitor. În scenariul cel mai scăzut, m-am gândit că rata de, rata de activitate pentru populația care are vârstă de muncă nu va crește în viitor. Vedeți că în trecut s-a înregistrat o creștere foarte mare și în continuare noi presupunem că nu va mai fi așa. În celălalt am venit cu niște uh, presupuneri foarte optimiste despre ocuparea femeilor, a tuturor uh, lucrătorilor, a educației și a progreselor, pentru că ați văzut că și uh, educația, învățământul superior duce la o ocupare mai mare. În șalonul acesta cu o activitate foarte dedicată până în 2030, toată lumea care poate să muncească chiar va lucra, va fi pe piața muncii. Iată ce domeniu de aplicare amplu au politicile de activare. Vorbim uh, de un scenariu um, care în cel mai um, pesimist um, cadru ar implica vreo 20-30 de milioane, de, dar în scenariul cel mai pe optimist ar duce la cifre mult mai mari. Ce putem să presupunem cu privire la creșterea ocupării? În trecut am văzut că a crescut cam cu 1% în fiecare an. A fost o rată relativ um, stabilă și n-a fost întreruptă decât de creștere, de criză. Dar de când a avut loc redresarea după criză din 2013, se pare că am revenit la acest procent de 1% când e vorba de ocupare. Cine s-ar fi gândit la asta acum 5 uh, ani? Dar dacă continuăm cu parcursul acesta de 1%, ajungem la um, obiectivul 2020 uh, 75%, cum vedeți în dreapta. Însă problemele apar doar mai târziu, un pic mai târziu. În uh, scenariul scăzut, fără alte eforturi de activare, ce se întâmplă este că creșterea ocupării va fi imposibilă foarte um, timpuriu după aceea, aproape imediat, doar la câțiva ani după 2020, ne vom confrunta cu creștere negativă la ocupare, dacă nu îi activăm pe toți oamenii aceștia. Și dacă activăm mult mai mulți oameni pentru piața muncii, atunci vom putea să continuăm această ă, cale de creștere cu 1% anuală încă 10 ani. Deci ne ne vom mai permite încă vreo 10 ani să ne gândim la această creștere. Apoi, după 2030 se va întâmpla cam același lucru și ca în scenariul scăzut. Asigur, atunci uh, cifrele vor fi mult mai ridicate, dar în scenariul acesta ridicat, optimist, dacă exploatăm toate resursele de activare a, pe piața muncii, ne vom uh, găsim în același scenariu ca și în scenariul celălalt scăzut, cu 10 ani înainte, va începe un declin al creșterii și um, populația cu vârstă de muncă va fi um, um, afectată. Vedeți aici care este educația, care ar fi creșterea de PIB potențială. Aceasta este suma creșterii productivității și a ocupării. Acestea sunt cele două ingrediente. Vedeți o medie relativ stabilă, 1% creștere. Pe de o parte a fost uh, Uh, s-a datorat productivității, pe o parte ocupării, după care lucrurile au fost zguduite de criză. Dar să ne gândim la perioadele care nu au fost afectate de criză, vă vedem că e vorba de scenarii foarte asemănătoare, o medie relativ stabilă, creștere de cam 2%, o mare parte venea o parte de 1 și ceva venea din ocupare și un pic mai puțin de 1% din productivitate. Da, și atunci am putea ca în viitor să presupunem că media aceasta de 2% este echilibrul nostru și să continuăm cu ea. Să spunem că ne trebuie tot așa 200, 2% ca să ne păstrăm eforturile. De fapt, creșterea a fost mult mai moderată la uh, Um, categoria persoane cu vârstă de muncă, cam 1,4%. Dar asta a pus probleme politicienilor, având în vedere că creșterea va deveni negativă destul de, de vreme, înseamnă că productivitatea va trebui să crească ca să compenseze, ceea ce înseamnă că aceasta ar putea să se dubleze față de ce s-a observat de când a apărut redresarea. Deci, um, va trebui ca tinerii să-și crească um, productivitatea. Scenariul um, mm, cu optimist este ok pentru încă 10 ani, dar după aceea se întâmplă același lucru. Trebuie să se dubleze productivitatea. Deci acest lucru se va întâmpla uh, Uh, mai devreme sau mai târziu, indiferent cât de optimiști suntem. Dar ce înseamnă asta în termen de um, echitate între generații? Cine trebuie să crească productivitatea? Păi tinerii de astăzi, aceiași pe care i-am văzut uh, mai devreme că sunt dezavantajați pe piața muncii. Păi bun, dacă măcar pot să-și taie o parte echitabilă din plăcinta cea mare, păi nu pot. Că mai e și partea de distribuție care Um, este afectată. Gândiți-vă pur și simplu la o lume foarte simplificată. Uniunea Europeană ar fi o singură țară cu un singur sistem de pensii. Toată lumea ajunge la 65 de ani. Toți cei peste 65 de ani sunt pensionari și toți ceilalți muncesc. Și um, am avea um, ratele medii de acum. Um, atunci ar fi destul de simplu. Ar ajunge la un calcul în care am ajuns la 14% contribuții din partea activ- persoanelor active ca să echilibreze sistemul. Întrebarea este, putem să păstrăm nivelul acesta având în vedere schimbările demografice? Eu nu prea pot să mă gândesc cum s-ar întâmpla. Vedeți, cu albastru populația cu vârstă de muncă și cu roșu e e reprezentat de potențialii pensionari. Dacă vrem să păstrăm în um, nivelul de la 14%, ce se întâmplă? Rata de contribuție va trebui să se dubleze, practic, în viitor. Dacă nu facem reforme și spunem dacă dublăm uh, rata contribuției, nu e posibil dacă ne gândim la costul cu forța de muncă și, și salariile nete. Sigur, atunci nivelul de pensii va, va trebui să fie afectat dacă nu putem să schimbăm cealaltă parte. Deci ce se va întâmpla? Probabil va fi undeva la mijloc. Eu sunt destul de convins. Deci, ce se va întâmpla în viitor? având în vedere schimbările demografice, îmbătrânirea, oamenii se vor gândi, politicienii se vor gândi că va trebui, e inevitabil să crească cota de contribuție. Nu putem să o evităm, dar trebuie să o limităm. Pentru că sunt afectate costurile cu forța de muncă. Să ne gândim că nivelul ar fi limitat la 20%. Nu permitem să crească mai mult de 20%. Păi, în situația aceasta, nivelul de pensii cu roșu ar putea să rămână 47%, atâta vreme cât rata de contribuție încă mai poate să crească. Însă, până ajungem să reducem, uh, uh, să limităm la 20%, atunci pensionarii nu o să mai plătească. Cum ajunge la anul 2060-2070, o să ne dăm seama că există un cost al îmbătrânirii care este împărțit între viitorii contribuitori și ceilalți eh, viitorii pensionari. Unii trebuie să accepte pensii mai mici, ceilalți trebuie să accepte contribuții mai mari. Se pune întrebarea, sigur, e cinstit, e echitabil? A trebuit să ne uităm mai degrabă la cohorte, la lat, câți oameni sunt născuți într-un an. Vedem tinerii și vedem că tinerii de astăzi, pe parcursul vieții lor, vor plăti în medie o rată a contribuției mult mai ridicată decât în prezent și aceiași tineri ca pensionari ulterior vor trebui să accepte pensii mult mai scăzute decât cei din uh, prezent. Deci este dubla povară a îmbătrânirii. Cerem tinerilor de acum să suporte o dublă povară a îmbătrânirii și vreau să vă întreb ce s a întâmplat că toată lumea ar mai lucra un an. Sigur, dacă am putea să integrăm oamenii mai mult pe piața muncii, s-ar observa uh, diferențele, pentru că s-ar permite un nivel de pensionare mult mai ridicat. Deci soluția este activarea pe piața muncii. Deci um, investiții în uh, capacitatea de a fi angajați ai oamenilor. Și închei cu aceasta. Bun. Am să mai uh, intervin un minut. Mai există un capitol care se referă la dialog social. Acesta ne arată că atunci când tinerii sunt mai puțin reprezentați în uh, sindicate, vedem asta mai ales în, în sectorul de serviciilor private și când oamenii au mai multe slujbe temporare, atunci um, sunt mai puțin uh, sunt mai, mai puțin probabil să fie membri ai uh, sindicatelor și să fie implicați în acorduri colective de muncă decât lucrătorii mai în vârstă. Asta ține și de tipul de uh, uh, întreprinderi unde sunt angajați, ceea ce înseamnă că tinerii sunt mai puțin reprezentați prin sindicate și s-ar putea să existe, deci, și o nevoie să îmbunătățim această reprezentare. Mai departe, vedem că există câteva măsuri care se iau de ambele părți, și sindicate și patronate, ca să regrupeze lucrătorii activi și, în sfârșit, s-au subliniat deja provocările, au fost detaliate, vedeți că acestea se referă și la piața muncii, și la sistemul de pensii, și la deciziile legate de viață și multe dintre recomandările de politici, fie că e vorba de inițiativa prin competențele sau alte inițiative, sunt deja existente. Există acum și proclamarea pilonului social care se discută. Deci, este foarte important, cu atât mai important să luăm uh, astfel de măsuri, nu doar în termen de convergență între statele membre și de îmbunătățirea situației sociale din statele membre, dar trebuie să reținem că mai este și aspect intergenerațional pentru a îmbunătăți situația tinerilor, perspectivele lor și confortul lor, încrederea că pot să facă ceva pentru ei instituțiile publice. Atât mulțumesc foarte mult. Thank you very much. Uh, this was very interesting and first of all... Mulțumesc foarte mult, a fost foarte interesant și uh, din păcate, nu avem aceste slide-uri pe care le-ați arătat. Puteți să ne le transmiteți ca să le distribuim uh, membrilor care nu sunt aici? It's useful for us uh, to have the exact figure, So... Pentru că ar fi important ca toți să vadă aceste cifre. Vă mulțumesc pentru asta. <clears throat> Dacă mai există cineva care dorește să facă comentarii, vă rog să o faceți. Domnul Rockford. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, și eu aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru această prezentare, pentru activitatea sa, pentru că mi se pare o prezentare pasionantă și de care avem nevoie. Înainte crize, înaintea crizei din ultimii 10 ani, discutam foarte mult de aceste subiecte. Din nefericire, în timpul crizei ne-am concentrat pe alte subiecte, pe când aceste subiecte au fost uitate un pic. Cred că există două aspecte importante în prezentele noastre. Mai întâi bilanțul. Bilanțul Bilanțul preciz, îl precizat și e foarte important. A zice că unele dintre lucrurile pe care le-ați evidențiat s-au degradat înainte să înceapă criza. De exemplu, precarizarea locurilor de muncă ale tinerilor, precum și slaba angajare a persoanelor în vârstă, Astea sunt lucruri pe care le-am văzut în, înainte să înceapă criza. Și aș vrea să vă spun lucruri și mai spectaculoase, ca să rezum ce ați spus. Astăzi, generația care plătește e generația intermediară. Cei între 35 și 55. Simplific. Dacă nu facem nimic, riscăm să ne trezim cu o generație tânără care, pentru că sunt precari, vor trebui să continue să fie ajutați de părinții lor și apoi uh, pensionari care și ei vor trebui să fie ajutați de copiii lor pentru că pensiile lor vor scădea și odată cu creșterea speranței de viață acum avem în multe familii oameni care ajung la 80-90 de ani care suferă de bolile bătrâneții și sunt în incapacitate și care și ei trebuie ajutați de familie pentru că sistemul colectiv nu poate să o facă. Uh, bun, fără să caricaturizez, dar avem deja și vom avea din ce în ce mai mult în viitor situații uh, greu de gestionat în care va fi o singură generație activă, care are o generație mai tânără în spate și două generații mai bătrâne în față și pe care va trebui să le ajute pe toate dintr-un singur salariu. Deci pe această constatare nu vreau să insist mai mult, pentru că evident întrebarea cea mai importantă este ce trebuie să facem. Sunt de acord cu concluziile invocate. În cele din urmă să nu mizăm decât pe creșterea cotizațiilor e un lucru irealizabil. Să nu mizăm decât pe scăderea pensiilor, la fel e realizabilă. Combinând asta, asta două, iarăși nu e satisfăcător. Deci începește mixul de politici uh, trebuie să intervină și problema vârstei de pensionare. Putem să tot continuăm să creștem această vârstă și să creștem de la 60 la 65 și știți, uh, ați avansat ideea creșterii cu încă un an. Eu cred în această soluție și cred de altfel, în calitate de liberal, faptul că munca e un lucru pozitiv și că există motive bune să considerăm că uh, trebuie să putem munci cât mai mult posibil, mai ales dacă condițiile de viață ale populației în general se îmbunătățesc. Totuși, cred că există un lucru care nu funcționează automat. Dacă nu schimbăm condițiile de muncă, în studiul pe care am putut să-l fac pe acest subiect, uh, am văzut că dacă vrem să creștem vârsta de pensionare până spre 64-66 de ani, de la 45 de ani, pentru că știm că de la 45 de ani se întâmplă, să ajungem într-o situație în care salariații să poată fi formați pentru activități pe care să le exercite când vor avea 65 de ani. Pentru că, să spui, mai ales în meserile extrem de dure, ați lucra până la 62, dar acum va trebui să lucrați până la 65, asta nu e posibil pentru că oamenii vor fi și mai obosiți și uh, în orice caz, întreprinderile nu uh, consideră că este un avantaj, pentru că productivitatea individuală a acestor salariați e foarte scăzută. Cu alte cuvinte, și încheie aici, uh, vreau să avansez două elemente de tip calitativ față de propunerea pe care ați făcut-o. Primul element, să spunem, <coughs> ați evocat problema formării profesionale și aici E vorba de forma, formarea profesională pe, de-a lungul întregii vieți. Nu la 20-25 de ani, ci formare profesională și la 45, și la 50, și la 55, pentru tipul de activități pe care le putem face când avem 64-65 de ani pentru a fi încă util, ținând seama, pe de altă parte, și de o uzură normală a capacităților productive, o uzură care nu este aceeași pe diferitele tipuri de meserii, dar care există totuși și a doua pistă calitativă pe care aș vrea să o evoc este legată de faptul că trebuie considerat că pentru sfârșitul vieții active putem ajunge la activități cu jumătate de normă, cu timp parțial, nu cu normă întreagă, când uh, în acest fel vârsta de pensionare cu ultimii ani lucrați parțial dar uh, asigurându-ne că oamenii au aceleași drepturi de pensie, uh, pentru că altfel nu vor uh, accepta să lucreze cu program parțial, pentru că vor avea sentimentul că pierd de la, vor pierde la pensie. Deci sunt o grămadă de chestiuni pe care trebuie reflectat, pentru că e foarte dificil să creăm aceste lucruri, dar, pe de altă parte, cred că asta e direcția în care am găsit o soluție. Și, în fine, există un element care mi-a lipsită în prezentarea noastră, nu știu cum o integrați și foarte importantă, e chestiunea emigrației. Deci ați uh, gândit o Uniune Europeană închisă. Ori știm că în următorii ani imigrația va fi foarte importantă. Care vor fi consecințele acestei imigrații? Va face această imigrație să scadă de cartul de costuri pe care l-ați prezentat? Nu sunt sigur complet. Uh, deci aici există o nevoie de reflexie complementară în studiul nostru și, cum ați spus, doamna președinte, aștept cu nerăbdare să vedem aceste lucruri înscris pentru a putea să le examinăm cu atenție. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. O să-i dau cuvântul și doamnei Harkin și după aceea o să las comisia să răspundă. Vă rog, doamna Harkin. Mulțumesc, mulțumesc și comisiei pentru această prezentare excelentă ar trebui să fie în altă parte acum, dar a fost atât de interesant că uh, am considerat că trebuie să rămân până la sfârșit să vă ascult, pentru că colegul meu, domnul Rochefort, a spus uh, majoritatea lucrurilor pe care vreau să le spun și eu, deci nu o să le repet. Dar sunt de acord că acest subiect uh, a cumva căzut de pe agenda noastră, ne am ocupat timpul cu atât de multe alte lucruri încât asta n-a mai rămas, n-a mai fost un lucru atât de important cum trebuia să fie. E, opinia mea este că avem o responsabilitate reală să ne asigurăm că toți partenerii sociali sunt implicați în orice soluție pe care o propunem, pentru că ei reprezintă toate generațiile și asta este realmente important. Uh, cred că majoritatea oamenilor nu înțeleg, uh, nu sunt conștienți că se apropie această criză și trebuie să articulăm mesajul într-un fel uh, în care să nu creeze o ruptură între generații. Dacă începem să dăm vina unei pe alții, nu cred că ajută pe nimeni și am putea să ne grăbim să adoptăm soluții care n-ar fi sustenabile și nu ar da rezultatele dorite. Un, uh, un grafic a fost uh, foarte îngrijorător, dublarea contribuțiilor și înjumătățirea pensiilor, la acela mă refer. Și chiar dacă am face asta, tot n-ar fi suficient. Și dacă e vorba de a munci pentru o perioadă mai lungă și încă o dată sunt de acord cu toate comentariile uh, dar, pe această temă, dar nu mi se pare mi se pare că greșim cumva, pentru că abordăm greșit, pentru că tinerii care vor nu vor lucrează cu timp parțial, în timp ce ar trebui poate persoanele în vârstă să primească această oportunitate să lucreze part-time și în schimb tinerii să aibă joburi full-time. Deci nu știu dacă putem să întoarcem această direcție, în această direcție, dar cred că e un lucru pe care trebuie să-l examinăm și uh, cred că există un sentiment că atunci când oamenii ajung la o anumită vârstă, să zicem peste 60, că pensia pare să fie automată. Nu se întâmplă peste tot, dar e o percepție mai mult sau mai puțin generală și cred că trebuie cumva să schimbăm asta dar nu spunându-le doar oamenilor că trebuie să lucreze până la 67 sau 69 sau nu mai știu la ce vârstă, ci creând sisteme care să permită oamenilor să uh, încet, încet să se uh, decupleze de munca lor, dar să nu fie așa un fel de amenințare care să le atârne deasupra capului, ci să fie o responsabilitate generațională pe care să o avem cu toții. Și în fine, și ultimul comentariu este important, impactul imigrației. Ați putea să comentați în legătură cu asta, pentru că s-a pus deja întrebarea, dar mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamnă Kaufman. Aveți cuvântul și dumneavoastră decideți cine răspunde din echipa dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult pentru aceste comentarii foarte interesante. Pe chestiunea emigrării, o să rog pe Gheorghe să ne dea mai multe detalii, dar ea este prevăzută în raport. Ați menționat uh, că rata de angajare a seniorilor, a persoanelor mai în vârstă, deja era destul de redusă și înainte de criză. E adevărat, dar aș vrea să raportez totuși o evoluție pozitivă din acest punct de vedere, pentru că în 2006 rata de angajare a persoanelor mai în vârstă a fost de 43% și acum este 55%. Deci cel puțin există o tendință continuă de a crește participarea persoanelor mai în vârstă la piața muncii și asta cred că e un lucru care trebuie să continue. Apoi aș spune că sunt de acord că tipul de activitate este important și modul în care oamenii lucrează. Deci cred că există uh, un rol important pentru statele membre, pentru partenerii sociali și ar fi bine să încercăm să stabilim câte ore ar putea să lucreze o persoană mai în vârstă față de una mai tânără, dar într-un sistem optim am putea să ne gândim și la un uh, phasing out uh, bazat pe numărul de ore. Uh, învățarea pe durata întregii vieți este o chestiune cheie, pentru că, așa cum a spus și eu, productivitatea trebuie să crească și ar trebui să crească pentru persoanele mai tinere. dar sunt convinsă că ar trebui să crească pentru toată lumea. Pentru că dacă avem uh, educație pe durata întregii vieți, atunci și productivitatea persoanelor mai în vârstă va crește și asta va face situația mai ușoară decât dacă ne concentrăm numai pe tineri și pe creșterea productivităților, Avem nevoie de creșterea productivității pe toate fronturile. Aș spune, întorcându-mă la problema orelor lucrate, dacă e un lucru pe care îl observăm este că uh, din punct de vedere al ratei șomajului ne-am întors la nivelul din 2008, dar nu ne-am întors la anul 2008 din punct de vedere al numărului de ore lucrate. Deci situația angajării e ceva mai, bine, mai bună în ce privește numărul de angajați decât în, în ce privește numărul de ore lucrate. Și orele lucrate sunt importante, cum am spus recent la o conferință la care explicam inegalitățile. E vorba și de salarii, e vorba și de ore. Deci cred că avem nevoie de ore. Avem nevoie și de mai multe ore. De asemenea, vreau să spun că suntem cu siguranță de acord cu ce ați menționat uh, în ce privește faptul că trebuie să evităm să avem, uh, să aruncăm responsabilitatea de la unii la alții. Um, raport, sigur, raportul pune accentul pe tineri, dar nu trebuie să sfârșim prin a uh, da vina pe cei mai în vârstă pentru problemele tinerilor. Mai degrabă trebuie să ne gândim ce putem face ca să îmbunătățim situația tinerilor, care sunt măsurile de, politicile de care avem nevoie. Și în fine, în ce privește emigrația, aș vrea să spun întâi că raportul anterior, raportul anterior este avea un uh, capitol întreg privind imigrația și cum, uh, depinzând de ce faci și de ce uh, capacitatea oamenii, integrarea pe piața muncii e mai ușoară sau mai grea, E un lucru pe care îl examinăm îndeaproape. Trebuie să spun și în contextul semestrului european, pentru noi, în, ne, noi ne concentrăm pe fiecare țară în parte ca să ne asigurăm că integrarea migranților uh, se, se poate face, că ei au o șansă mai bună să fie integrați în piața muncii și, apropo, după părerea noastră, asta începe din, de la uh, uh, grădiniță și, pentru că de acolo se îmbunătățește mobilitatea socială. Și în fine, în ce privește simulările, există una pe care Iorgo poate explica mai în detaliu, care își pune întrebarea ce putem face ca să extindem forța de muncă și printr-o mai bună integrare a migranților sau prin imigrație. Ce ar trebui să clarific înainte să-i dau cuvântul este că din moment ce acestea sunt niște simulări, nu e un raport care spune că toată lumea trebuie să lucreze cu un an mai mult. E doar o simulare menită să arate ce s-a întâmplat dacă am lucrat cu toții cu un an mai mult, dar știm că sunt situații specifice de la țară la țară, unele state membre sunt mai avansate, altele au mai multe de făcut și uh, vedem detaliile. Iorg, Da, foarte pe scurt, așa cum a menționat Barbara, am, ne-am referit la problemele migrației în raport și am, ne-am uitat la presupuneri și se poate concluziona că dacă, chiar și dacă dublăm, dublăm rata de migrație astăzi și până în 2025, deci pentru următorii 10 ani, sigur că situația s-ar ușura s-ar reduce presiunea pe productivitate, dar nu, problema nu ar dispărea. Deci presiunea asupra productivității este o constantă în anii viitori. Pe de altă parte, vreau să vă arăt că sigur, atunci când am vorbit de reducerea pensiilor uh, în acest uh, în acest uh, grafic. E o mână invizibilă care taie pensiile, da? Și aveți dreptate, nu am uh, inclus posibilitatea unei migrații crescute și nici posibilitatea unei creșteri a vârstei de pensionare. Deci ce vreau să spunem este că trebuie să existe un mix de politici. Presiunea este de a genera mai mare creștere economică, dar sistemele de pensii nu se pot baza doar pe productivitate. Trebuie să vorbim de migrație, de fertilitate, există o simulare și a ratelor de fertilitate și, o, și simulări de politici ale politicilor celor mai preeminente din statele membre care se concentrează pe angajare, pe costul muncii, pe activare. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, în regulă, mulțumim uh, foarte mult pentru că ați venit și ne-ați oferit uh, toate, ne-ați răspuns la toate aceste întrebări și ne-ați oferit toate aceste informații și la care va trebui să ne gândim în anii următori. În curând uh, ne vom lua la revedere de la interpreți, ceea ce înseamnă că vom încheia ședința, dar vreau doar să repet încă o dată suntem foarte interesați să avem uh, toate aceste informații pe care să le trimitem uh, membrilor care nu sunt aici ca să le putem studia și uh, sigur vom lua din nou legătura cu ei. Suntem Comisia pentru Angajare și Probleme Sociale deci trebuie să ne gândim la viitor, așa cum ați făcut-o și dumneavoastră în acest studiu și vă sunt foarte recunoscători. Așadar, mulțumesc doamnă Kaufman și Alesia și Iorg și tuturor celorlalți și suntem nerăbdători să primim și slide-urile ca să putem să le distribuim membrilor. Mulțumesc! Următoarea ședință a Comisiei va fi pe 4 decembrie după amiază de la 3 la șase jumătate. Thank you.